I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Cred că putem începe, dragi colegi, doamnelor și domnilor, deschid uh, ședința noastră de astăzi, ultima uh, a noastră înainte de pauză, înainte de vacanță, deci uh, nu pot decât să profit de situație, de oportunitate pentru a vă ura vacanță plăcută. Avem vizitatori din Saxonia inferioară. Gesine Meissner, a invitat 17 tineri la reuniunea uh, noastră de astăzi. Bun venit! Und dann haben wir auch einen besonderen Gast aus Niedersachsen. Mai avem încă un oaspete din uh, Saxonia interna, um, inferioară, uh, o reprezentantă a versilor, Suzanne Mencă. Ordinea de zi putem să o adoptăm dacă nu există uh, obiecții. Și dacă nu există obiecții, vor putea fi adoptate și procesele verbale ale reuniunii din 15 iunie. iunie. comunicarea ale președintelui, deocamdată nu am nimic. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, comunicarea poziției Consiliului în prima lectură cu privire la cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară. Raportor este Ivo Belet. Este vorba de uh, prevederile tehnice pentru navele de navigație internațională. Conform uh, regulamentului nostru de procedură, trebuie să vă explic uh, procedura. Președintele Parlamentului, pe 22 iunie, în sesiunea plenară a Parlamentului, a publicat uh, poziția Consiliului în primă lectură. Conform articolului 66, aliniatul 2 al regulamentului de pro procedură, este prevăzut următorul lucru poziția Consiliului este pusă ca prim punct pe ordinea de zi a primei uh, reuniuni a Comisiei Competente de Fond uh, ce urmează după data uh, transmiterii acestei poziții. A fost un citat. Tocmai pe această bază, astăzi vă um, anunț că în Comisia TRAN a am primit poziția Consiliului și cu aceasta începe în mod formal a doua lectură pentru acest act normativ. Raportorul în această după-amiază va face recomandarea sa pentru a doua lectură. Votul va avea loc pe 1 septembrie, însă eu v-am făcut această comunicare. Nu uh, vom supune acest lucru unei discuții, ci pur și simplu v-am comunicat acest lucru. Trecem la punctul 5. Regulamentul EASA Raportor este Marian Jean Marinescu și discutăm acum uh, amendamentele la propunerea comisiei. În mai, domnul Marinescu ne-a prezentat raportul său, proiectul său de raport. De atunci, 861 de amendamente au fost depuse de către colegi. Nu sunt chiar 2000, dar, dar și 861 <laughs> sunt totuși destul de multe. Îi dau cuvântul domnului Marinescu, vă rog. Thank you very much. Yes, it's uh, right, 800. Mulțumesc, așa este. 860 și ceva de amendamente, 100 și ceva sunt ale mele. Sunt foarte recunoscător pentru că mă așteptam la mai mult de 2000. Sincer, sunt uh, foarte mulțumit că suntem la ceva mai puțin decât 1000. Le-am parcurs uh, pe toate aceste amendamente, nu în foarte mare detaliu, dar le-am parcurs și cred că putem găsi amendamente de compromis. Unele dintre aceste amendamente conțin idei foarte bune din punctul meu de vedere, deci cred că împreună putem ajunge la un raport foarte bun. Voi face câteva observații numai în ceea ce privește lucrurile mai controversate, handlingul la sol și echipamentul de aerodrom uh, critic, um, amendamentele unele dintre amendamente doresc să elimine certificarea pentru aceste uh, tipuri de echipamente. Aș vrea să vă spun că asociațiile uh, companiilor de, de handling la sol sprijină această propunere pentru că este vorba de o declarație din partea organizației. Sper că vom ajunge la un compromis care să fie în beneficiul industriei Pot să vă spun și că aeroportul uh, Frankfurt sprijină această propunere. M-a surprins puțin faptul că sunt multe amendamente care înlocuiesc actele delegate cu acte de punere în aplicare. Eu uh, aveam obișnuința ca uh, Parlamentul să sprijine întotdeauna actele delegate, pentru ca și noi să putem avea o opinie, dar sper că la final vom putea avea, vom putea ajunge la o înțelegere la aceste puncte. În ceea ce privește personalul uh, pentru siguranța traficului, uh, s-a cerut certificare. Pot să vă spun că EASA pregătește ceva deja în acest sens. De asemenea, este controversat transferul voluntar al responsabilităților uh, și se merge în ambele direcții. Unii solicită o soluție mai uh, dură, alții doresc mai multă flexibilitate. Există și câteva amendamente în ceea ce privește securitatea, implicarea EASA în uh, securitate, comitetul executiv și aici există discuții. Dacă vreți părerea mea, eu aș prefera să avem un management, nu contează ce fel de uh, comitet, cu un număr foarte mic de persoane, nu 28, cum este acum, Asta ar fi propunerea mea. Taxe, o, un transfer a unei părți a taxelor de la Eurocontrol către EASA. Aș vrea să vă spun că în 2009 am luat activitatea de reglementare de la Eurocontrol și am transferat-o către EASA și acum transferăm și uh, bugetul. Deci asta este situația. Cam atât din uh, partea mea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Astăzi uh, nu avem foarte mult uh, timp uh, și raportorii din umbră, drept urmare, vor avea numai două minute și ceilalți un minut. Gabriele Proes acum. Wir sind in den letzten Monaten bereits în ultimele luni am parcurs uh, foarte mult uh, drum, să spun așa. Numărul amendamentelor arată că mulți colegi au abordat în mod intens acest subiect. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru buna cooperare. Multe dintre subiectele esențiale pentru grupul meu au fost uh, de, sprijinite și de alte grupuri. Există și alte domenii în care există sau par să se contureze uh, compromisuri uh, comune. Mă bucură foarte mult în calitate de social-democrată faptul că mulți deputați din această comisie au fost de acord cu condițiile de lucru și condițiile sociale. De multe ori am spus că acest lucru este central pentru mine și grupul meu există șansa, oportunitatea de a îmbunătăți în mod substanțial uh, propunerea comisiei. Acorduri pay to fly sau contracte cu zero ore trebuie să fie limitate. De asemenea, voi sprijini amendamentele care merg în acest sens mai departe decât ale mele. În, uh, și în rândul uh, grupurilor în alte domenii văd poziții diferite. Uh, Cum ați văzut deja, propun uh, amendamente împreună cu Marcus Piper, astfel încât personalul tehnic de siguranță a zborului să fie luat uh, sub uh, umbrela acestui regulament. Cred că această lacună în regulament trebuie să fie închisă și fac apel la colegi să sprijine această idee. În ceea ce privește siguranța aeriană, mulți colegi în principiu sunt de acord că EASA trebuie să aibă competențe foarte clar delimitate. Pe lângă cibersecuritate, uh, mi se pare important să se uh, abordeze și problema amenințelor din zone de conflict, însă nu sunt uh, sigură că putem impune prevedere obligatorii către EASA. Pe baza unei expertize juridice s-au ridicat îndoieri asupra faptului că se pot extinde competențele actuale în conformitate cu uh, dreptul internațional. La uh, aliniatul 76 susțin amendamentul lui Lucy Anderson și a doamnei uh, Dovalon Bonfa. Uh, Punctul F de la articolul 190 aș vrea să fie eliminat. Știu că unii nu sunt de aceeași părere. Uh, la ultima noastră reuniune, Comisia uh, anunțase că va face o descriere egal, uh, mai exactă a sarcinilor Eurocontrol și EASA. Cred că acest lucru ne-ar ajuta foarte mult și uh, sper că vom căuta împreună compromisuri. De asemenea, doresc să ajungem la o comisie, com- la o poziție comună care să ia în considerare și mici actori din acest domeniu. Sprijin uh, amendamentele în ceea ce privește uh, avioanele model, uh, care trebuie să fie considerate diferit de drone. Încă ceva în ceea ce privește formularea. Uh, sunt de părere că acest regulament este foarte important, deci uh, am, mm, formulări precum adecvat, potrivit, uh, nu se regăsesc bine aici, trebuie să avem uh, um, lucruri mai strict definite. Mulțumesc, Peter von Dalen, acum. Ehm, <clears throat> van onze kant eh, zal ik me in de fractie er sterk voor maken. Mulțumesc, domnule președinte. Bun, după cum spunea doamna Preuss, în ce privește aspectul contractual, într-adevăr, situația din sectorul aerian uh, este de natură să pună în uh, situație de risc siguranța, deci trebuie să modificăm lucrurile. Sunt de acord aici cu doamna Preuss. Din punctul meu de vedere, au fost depuse o serie de amendamente la capitolul 5. Mm pentru a elimina acest aspect din propunerea comisiei. Bun, avem o întreagă agenție care se ocupă de, aspect, de acest aspect și mi se pare că aici avem o ingerință. Poate că e timpul să ne gândim la o nouă soluție, o nouă agenție, însă nu mi se pare necesar. Deci aș ruga colegii să examineze situația în întregimea sa. Pentru moment totul este controlat de Uh, autoritățile naționale și de la cele de la Köln și din punctul meu de vedere e suficient. Deci rog colegii să reconsidere acest uh, aspect. Mulțumesc și rog Ghezine Meissner. Mulțumesc. Nu credeam că îmi dați uh, cuvântul atât de repede, credeam că sunt mai mult raportori din umbră. A, nu, uh, colegul meu trebuie să intervină înainte, domnul președinte. Da, nu l-am văzut. Aveți cuvântul, uh, domnule raportor din umbră. Ah, deci munca de echipă e cea mai bună, iată și aici. Uh, aviația noastră și societatea noastră au nevoie de un cadru solid și coerent și cred eu că așa se și face odată cu propunerea Comisiei pentru revizuirea regulamentului de bază a ESA. Deci linia mea generală a fost să respectăm pe cât posibil propunerea aceasta și să fim prudenți cu amendamentele. Deci ne concentrăm pe principalele probleme și atunci uh, am fost surprins să văd, uh, iată, un număr până la urmă uriaș de amendamente depuse. Cred eu că contribuțiile ar trebui să se refere la schimbarea numelor sau detalii în legătură cu greutatea dronelor, ci cu securitatea și siguranța aviației în sens larg și competențele EASA lărgite. Am uh, depus anumite amendamente pe trei elemente, securitate, responsabilitate și drone. În ce privește securitatea, cred eu că AESA trebuie să aibă inițiativa uh, în tot ce ține securitatea aviației, în ce privește cibersecuritatea și apoi uh, zborurile care survolează zone de conflict, foarte important. Și din acest motiv consider că agenția ar trebui să publice directive cu caracter obligatoriu în caz de risc uh, derivat din survolarea zonelor de conflict. E foarte important, mai ales după ce s-a întâmplat în uh, zona Donbass și dobrărea avionului și astfel contribuim la un uh, zbor mai sigur deasupra zonelor de conflict. E foarte, foarte important și aș vrea să fac apel la ceilalți membri care susțină cu largă majoritate un text clar și uh, limpede ca să fie uh, uh, ușor de trecut în Consiliu. Apoi, bugetul și responsabilitățile, a doua chestiune, e foarte important să găsim aici echilibru între buget și responsabilitate, deși echilibru nu va putea fi decât fragil. Eu cred că trebuie să avem un regulament de bază care să fie considerat ca o uh, trusă de unelte și sigur că să avem între Eurocontrol și EASA o diviziune clară a sarcinilor, să nu există o suprapunere în industrie, dar să existe deci o, o trusă de unelte. Și apoi în legătură cu dronele, flexibilitatea e necesară, mai ales pentru că evoluțiile tehnologice sunt foarte rapide în acest sector, de aceea actele delegate, subliniez importanța, acte delegate, nu acte de punere în aplicare, trebuie să se ocupe cu detaliile tehnice. Există o ofertă făcută raportului de a organiza un eveniment, uh, practic o informare scurtă tehnică de către Comisia Europeană, pentru că există un prototip care e deja gata pentru acte delegate, ca urmare a avizului tehnic a ESA avem contacte cu domnul Marinescu pentru a organiza acest eveniment și avea deci mai multe informații de insider în legătură cu viitorul cadru de reglementare și cum va arăta el în practică. Mulțumesc. Nesis Maria Kilunen. Mulțumesc cu Maria Kilunen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de raport foarte bun. Multe lucruri din propunerea Comisiei au fost corectate în acest raport. Pe scurt, aș dori să mă refer la câteva amendamente pe care le-am depus împreună. Traficul aerian. Trebuie întotdeauna să ne gândim la condițiile de lucru și la uh, Uh, condițiile de siguranță, care sunt foarte strâns legate unele de celelalte. Condițiile de lucru sunt la fel de importante ca și siguranța aeriană uh, și pe partea tehnică. Tocmai de aceea am depus o serie de amendamente și în uh, legătură cu acel principiu complet inacceptabil al pay to fly. Siguranța aeriană și a zborurilor este, este uh, esențială și cred că și uh, cercetarea și uh, dezvoltarea produselor trebuie să meargă în acest sens. De asemenea, am depus un amendament care se referă la posibilitatea operatorilor de avea o anumită politică de recrutare. Important de făcut mm, capacitatea de a realiza controle ale situației de securitate pentru a se ameliora securitatea pasagerilor în legătură cu raportarea, nu știu, aici situația nu e clară, nu mi-a explicat nimeni clar la ce folosește, nu știu dacă nu cumva nu înseamnă decât adăugarea de mai multă birocrație, ceea ce înseamnă că trebuie să evităm o asemenea situație și uh, cred că nu trebuie să facem aici schimburi de denumiri, schimburi de denumiri aici. Mulțumesc. Am zis noi. Mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul. Mai multe persoane au solicitat uh, cuvântul. Uh, începem cu Dieter librich Un minut. Aș vrea să-i mulțumesc colegului Marinescu pentru foarte bunul său proiect de raport. Am depus câteva amendamente. Trei se referă la versiunea germană, pentru că există multe greșeli. Sunt pentru extinderea competențelor EASA, pentru ca ea să poată răspunde la provocările actuale și viitoare. Însă nu ar trebui să existe suprapuneri de competențe. În ceea ce privește Uh, serviciile de handling la sol. Sunt de acord ca ea să se intervină, dar în două condiții. În primul rând, uh, munca ei să se, uh, se refere numai la chestiuni de siguranță și apoi aceste reglementări trebuie să se bazeze pe standarde internaționale de siguranță. Apoi, cred că este important să avem legislație clară. Dacă Comisia oricum vrea ca modelele, avioanele model să fie eliminate din domeniul de aplicare, atunci acest lucru trebuie să fie scris în acest regulament. Un alt subiect foarte important pentru mine sunt um, aeronavele uh, de căutare și salvare sunt eliminate din uh, domeniul de aplicare a acestui regulament, uh, pentru că ca sub alte acte normative, însă există și astfel de uh, aeronave care sunt, țin de domeniul privat, dar care fac astfel de operațiuni. Trebuie să nu le uităm. Ultimul punct, anexa în care elicopterele au fost pur și simplu uitate. Aș vrea să fie adăugate. Mulțumesc! Christine Prevodalon Bonfoy. Raportor. Mulțumesc și mai întâi mulțumesc raportorului și Mulțumim și Gabrielei Proz și tuturor uh, raportorilor din umbră. Noi dorim să îmbunătățim textul comisiei și de aceea subliniem mai multe puncte. E important să vorbim despre imunitatea personalului agenției, după cum a fost cazul și pentru agenția feroviară, de exemplu. Nu e niciun motiv pentru ca imunitatea personalului AESA să nu poată fi ridicată. Ar trebui așadar să, ca în regulament să figureze o procedură adaptată la ridicarea imunității din Consiliul de Administrație. De asemenea, apare foarte important să integrăm un articol prin care se stabilește obligația bunei cooperări cu organele naționale în ce privește transferul de competențe spre ESA pentru operatorii multinaționali. E important ca autoritățile naționale să aibă un cuvânt de spus, iar personalul lor să fie consultat sau măcar informat. În ce privește mizele de mediu înconjurător, e important să garantăm respectarea normelor uh, sau și apoi în ce privește dimensiunea socială, acest regulament trebuie să includă și elementele privitoare la consolidarea concertării sociale și limitarea formelor de angajare indirectă care subminează drepturile lucrătorilor. Mulțumesc! Danke sehr, auch super für die Zeit. Mulțumesc. că ați respectat timpul și acum Gesine Meissner. că Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să-mi, să respect și eu timpul de intervenție. S-au spus deja multe lucruri, dar aș vrea să subliniez câteva. Anul acesta avem acest, regula, avem acest regulament pentru a vedea cum putem face ca EASA să răspundă provocărilor viitorului, care sunt provocările actuale și cum putem să găsim un răspuns la toate acestea. Și mi se pare corect să oferim mai multe competențe privind uh, siguranța și securitatea. De asemenea, trebuie să includem dronele, ele sunt de toate mărimile, parțial uh, private, parțial uh, ale unor întreprinderi, trebuie să ne asigurăm că nu există accidente. Toate aceste lucruri mi se par foarte bine, foarte corecte, însă ne întrebăm câte competențe să mai dăm EASA. Poate că ar fi logic uh, să menținem și versiunea actuală, Eurocontrol pe de o parte și ASA pe de altă parte, care cooperează foarte bine. Nu avem nevoie de o nouă supraagenție ca în Statele Unite. Am putea să vrem asta, dar mi se pare că sistemul actual funcționează foarte bine și deci n-are rost să-l, să schimbăm. Mulțumesc, Karima Deli. Un minut. Euh. Domnule președinte, într-un minut, în fine, la o primă lectură a amendamentelor, nu știu, ca la așa multe amendamente trebuie revăzută metoda. Poate ar trebui făcute grupele de lucru pe anumite puncte ca să putem, cum ar fi dronele, securitatea, mediu, să facem uh, niște analize pe fond. Însă aș spune că grupul meu se simte puțin singuratic așa pe chestiunea de mediu. Nu putem ignora COP21 uh, la șase luni uh, de la abordarea la COP21 acestui subiect. Știm că aviația e modul de uh, transport care consumă cel mai multă energie fosilă, 3% din emisiile mondiale și nu putem să nu ținem cont de discuțiile care au avut loc la OACI și de acolo. Trebuie să totuși trecem la un scenariu optimist. Sectorul aerian trebuie să aibă obiective obligatorii, mai ales în ce privește reducerea de dioxid de carbon și companiile aeriene trebuie să fie încadrate ca să atingă acest obiectiv. Apoi, alt aspect interesant și mare, aspectul social, s-a mai spus, dar reamintesc și eu, sigur, putem să ne raliem la anumite poziții, însă vreau să subliniez faptul că uh, e un factor agravat al securității atunci când nu sunt destui angajați, sunt condiții extrem de precare în care lucrează anumiți piloți și personalul navigabil cu statut de falși independenți, cu contracte cu zero ore, piloți care sunt încă în formare, care plătesc ca să zboare, apoi leasing. Deci e vorba aici de a aplica reguli în legătură cu operațiunile care acum se uh, efectuează la sol, trebuie bine reglementate, aia să trebuie să acorde mare atenție acestor uh, probleme ca să garanteze un nivel minim de securitate, foarte rapid, vom reveni la chestiunile astea, însă cred că problema dronelor trebuie de asemenea reglementată și noile sisteme de certificare a aparatelor performance-based system și acolo avem mari semne de întrebare, dar vom putea să, ne, să vorbim despre asta la negocierea amendamentelor. Mulțumesc! Danke sehr, jetzt Marin-Christine Arnautu. Așa acum Marin-Christine Arnautu. Mulțumesc. Domnule președinte, sunt de acord cu colegul meu, domnul Vandală, în care spune că, într-adevăr, cu toate aceste amendamente, iată, sute de amendamente, problemele de fond nu prea sunt abordate cu adevărat și mi-e teamă că se schimbă prerogativele ESA și asta va dăuna una din, une, una din singurele agenții europene care sunt utile și performante și în atâtea amendamente n-am găsit unele care să permită să se evite suprapunerile cu alte agenții europene și mai ales nu sunt destul amendamente care să permită să se asigure respectarea singurului principiu virtuos al Uniunii Europene și anume subsidiaritatea de sigur. Deci cred că Comisia încă o dată rămâne marea câștigătoare din această reformă în ce privește ce prerogative are și asta încă o dată în detrimentul statelor membre. Mulțumesc. Danke sehr. Der nächste ist Michael Gala. Michael Gala. Danke. Mulțumesc. Sprijin uh, dreptul, uh, ideea de a pregăti uh, dreptul proprietății intelectuale pentru domeniul aviatic. Trebuie să asigurăm siguranța. Însă sunt critic față de punctele propuse în ceea ce privește extinderea competențelor EASA, EASA în afara competențelor actuale de uh, Uh, siguranță de zbor. De exemplu, critic mi se pare extinderea la mediu, uh, handling la sold și securitate. EASA nu trebuie să aibă competențe care există deja altundeva și sunt folosite în mod adecvat. Nu mi se pare că există o lacună la handlingul la sol, de unde să vină valoarea adăugată a propunerilor. De asemenea, am senzația că aeroporturile au o problemă cu uh, prevederi uh, viitoare uh, în ceea ce privește echipamentele de aerodro- pentru aerodromuri. Până acum n-a fost o, o chestiune de siguranță. Mi se pare că cadrul existent la OACI este uh, suficient regulamentul planificat la articolele 31 și 37 de management al zborurilor și sisteme de, asigura, de siguranță a, zborurilor, cred că aceste lucruri ar trebui să fie eliminate. Trebuie să... cred că o certificare suplimentară nu este necesară. Chestiunile sociale ar trebui să fie rezolvate din legislația existentă deja și nu ar trebui să devină o sarcină pentru EASA. De asemenea, sunt împotriva unei finanțări a EASA prin uh, contribuție Eurocontrol. Mulțumesc, Lucy Anderson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există un motiv pentru că, care sunt atât de multe amendamente. Este foarte important. Este un regulament extrem de semnificativ care va stabili norme în industrie în Europa și dincolo de Europa în anii ce urmează. Deci este absolut normal și trebuie să realizăm uh, un echilibru între actele delegate și actele de pune în aplicare. Sunt sigur că, sigură că raportorul se preocupă de acest uh, lucru. Sunt multe chestiuni tehnice care au și o natură politică. Sunt de acord uh, cu comentariile făcute de socialdemocrați uh, și sustenabilitatea de mediu, uh, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct. Îi cer raportorului să analizeze amendamentul 363 în ceea ce privește uh, încrederea uh, pasagerilor. Uh, și acest lucru se leagă de ceea ce a spus domnul Van Milton și alții credem că acest regulament ar trebui să uh, susțină încrederea uh, călătorilor uh, în siguranța zborurilor. George Bach a semnat acest amendament, așa cum au făcut-o și alții. Deci încrederea pasagerilor este o problemă cheie. Tenesis Marcus Piper. Mulțumesc, Marcus Piper. Mulțumesc. În raport sunt uh, multe lucruri bune, însă aș vrea să vă amintesc colegei care s-a plâns că multe amendamente nu uh, se referă la suprapuneri și uh, la subsidiaritate. bine, multe merg în acest sens, astfel încât EASA să nu trebuiască să facă muncă pe care o mai fac și alții exemple, certificarea uh, din partea EASA în multe domenii nu este necesară pentru că se face la alte niveluri foarte bine, pentru că există de norme și nu avem nevoie de asta în sistemele de uh, siguranță aeriene, uh, Uh, există domenii în care poate, poate fi sprijinită, în care EASA poate sprijină, dar nu are competențe ea. Am probleme cu finanțarea EASA prin uh, taxe pe uh, prin taxele așa cum sunt ele prevăzute. De asemenea, cred că EASA ar trebui să aibă grijă să nu intervină în alte reglementări. De asemenea, în regulament ar trebui să se facă o diferență între marile aeroporturi uh, comerciale și unele mai mici, astfel încât să nu fie supuse toate aceluiași nivel de birocrație. Mulțumesc, Ines la Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit pe raportor și să-i urez succes, dar știu că are capacitatea de a desfășura un mare volum de muncă. Un am Uh, prezentat amendamente ca să consolidăm uh, tendența pentru o mai mare europenizare. De ce ne-am referit la acele transfer care se poate face de la un stat la altul. Uh, competențele astea în cazul în care se dorește să meargă direct și obligatoriu spre ESA. Sau, de exemplu, distribuția în cadrul managementului împreună cu Eurocontrol. De asemenea, uh, E important să se introducă, introducă necesitatea ca dincolo de mediu și partea de securitate, tocmai pentru că afectează securitatea, temele sociale sunt importante. Am văzut teribilul accident al German Wings și altele și deci trebuie să consolidăm și partea asta, tot ce ține de aspectele sociale și sănătate și așa mai departe în munca agenției, precum și uh, acreditarea ca să se recunoască capacitatea personalului de cabină sau uh, să nu se recurgă la cargouri, la standarde scăzute. De asemenea, e fundamental să avem un organism de consultare cu toți actorii implicați, pentru că faptul că agenția de fiecare dată are din ce în ce mai mult volum de muncă și capacitate și responsabilități, înseamnă că trebuie, că e necesar un dialog continuu pentru a evita tocmai surprize și probleme majore. Și în final, în cazul sediului și ratele de transfer spre sediul european. Avem și un aviz la control bugetar și va trebui să vedem ulterior cum vom găsi o soluție. Mulțumesc! Jackie Foster, dar numai un singur minut, vă rog. Uh, cer scuze, am uh, întârziat uh, zborul meu de la Manchester la Bruxelles, a întârziat două ore e, uh, îmi cer scuze, e, e o temă foarte importantă. Nu am avut uh, nicio intenție să parcurg atâtea amendamente. Am depus și eu o serie de amendamente unde am făcut comentarii serioase în legătură cu o serie de probleme nu am uh, fost aici să aud uh, cuvintele introductive ale domnului Marinescu, însă am auzit o serie de aspecte care au fost ridicate în discuție de raportorii din uh, umbră în timpul dezbatelor, schimbarea numărului agenției, Apoi, uh, problema finanțării sau finanțării uh, încrucișate de la Eurocontrol. Nu uh, susținem schimbarea numelui agenției și nici o finanțare încrucișată. În ceea ce privește handling-ul la sol, standardele industriei funcționează bine și ar trebui să fie menținute. Am depus vreo 75 de amendamente, însă sper că raportorul uh, este foarte interesat și trebuie uh, să recunoaștem că nu este un uh, document de politică socială, ci un regulament de natură profund tehnică. Lucrurile s-au schimbat și trebuie să ținem pas cu timpul vrem să avem la sfârșit un document eficient și sper că raportorul va prelua o parte din comentariile serioase care au fost făcute de raportorii din umbră și de alții, le va integra. Acest lucru ar fi de mare ajutor și sper că în felul acesta vom putea să ajungem la o concluzie. Noi la ECR așteptăm să fie înglobate o serie de amendamente de compromis. Aceasta este poziția ECR-ului. Tack. Mulțumesc, Jens Nilsson. Jag för fram två saker som har Mulțumesc. Sunt două lucruri pe care doresc să le subliniez aici în legătură cu amendamente. Dacă transferăm uh, informațiile la ASA, acest lucru se face printr-o altă autoritate. Uh, acea autoritate ar putea să fie desfințată. Apoi, uh, în legătură cu mandatul, ASA, este o autoritate care este considerată drept populația Europei, uh, a fi uh, cea mai potrivită pentru uh, a avea responsabilitatea siguranței aviatice. Deci, autoritățile naționale din țara unde te îndreți, unde zbori și Apoi există autoritățile naționale din țara unde își are sediul compania uh, respectivă. Dacă există uh, diferență, atunci trebuie rezolvată de AESA. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul comisiei, actele delegate se repetă de fiecare dată. Întotdeauna se spune că sunt lucruri tehnice, nu trebuie voi să vă ocupați de ele, facem acte de punere în aplicare. Noi decidem dacă este ceva tehnic sau dacă este ceva politic, pentru că este dreptul nostru conform tratatului de la Lisabona. De fiecare dată uh, trebuie să ducem această uh, discuție. Cu raportul Velet am luptat și până la urmă ne-am uh, impus. Cred că posibilitățile pe care le avem uh, trebuie să, și folosim, să le și folosim. Cunoaștem tactica Comisiei și a Consiliului, vor să ne excludă, dar dacă suntem puternici, n-au nicio șansă. Este dreptul nostru să decidem ce este tehnic, ce este politic. Și nu ne va lua nimeni acest drept. Iar acum dau cuvântul Comisiei care poate să spună ceva și despre acte delegate, dacă dorește. Domnul Filip Cornelis. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Marinescu. Mulțumesc că ne-ați dat uh, cuvântul să comentăm asupra stadiului acestui dosar. În primul rând ne bucurăm că acest dosar face uh, progrese rapide în Parlament. În ciuda faptului că există un număr foarte mare de amendamente, sentimentul general este că există o susținere uh, largă pentru această propunere a Comisiei și sperăm că multe din aceste amendamente în săptămânile și lunile uh, ce vin vor fi înglobate în uh, compromisuri de bună calitate și ne vor fi de ajutor. Câteva aspecte pe care doresc să le evidențiez fără să intru în detalii. O să avem uh, mai târziu posibilitatea să indicăm uh, care uh, amendamente uh, cu care amendamente este Comisia de acord și cu care nu. Câteva aspecte. Protecția mediului. Să nu uităm că acest lucru figurează deja în mandatul AESA, nu schimbăm mult aici. Ceea ce dorim însă să schimbăm, dorim să spunem că da, în principiu, uh, uh, uh, respectăm toate regulile OACI, însă putem să avem norme care nu sunt acoperite de OACI și unor putem să ne îndepărtăm de la normele OACI, ceea ce se întâmplă cu orice putere aviatică în lume. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea socială, Înțelegem uh, de unde uh, provin amendamentele. Există o preocupare reală în rândul uh, reprezentanților echipajelor aeriene, există limite pe care le avem cu acest instrument. Nu există un temei juridic care să ne permită să discutăm chestiuni legate de legea contractuală sau legea uh, asistenței sociale atunci când uh, elaborăm uh, reguli privind siguranța. Sigur că ne ocupăm și de probleme legate de oboseală și de astfel de alte aspecte. În ceea ce privește dronele, un mare sector segment nou al acestei propuneri. Sunt uh, mulți care susțin și uh, consolidează filozofia pe care o dorim, să avem o piață puternică a dronelor. Nu susținem amendamentele care exclud fie uh, anumite părți ale pieței sau care inversează Uh, sau care transmit anumite părți ale regulamentului la uh, competențele naționale. Înțeleg că sunt uh, întrebări legate de acest lucru în Parlament. Nu dorim o suprareglementare, dar așa cum a spus domnul Van Miltenberg, va exista un soi de regulament prototip elaborat de AESA și care va fi dezvoltat în viitor. Uh, să sperăm că acest lucru va liniști pe cei care au aceste preocupări. În ceea ce privește legătura cu Eurocontrolul, așa cum a spus-o domnul Marinescu, nu adăugăm uh, noi uh, competențe în ceea ce privește gestionarea traficului aerian de către ASA. Acest lucru s-a făcut în 2009. Aici ne referim la posibilitatea de a finanța o serie de activități din um, din aceste uh, uh, taxe, uh, aceste activități au fost întotdeauna finanțate de utilizator. Deci propunerea noastră este ca să continuăm cu acest principiu, utilizatorul plătește și în viitor. Uh, în ceea ce privește diferitele responsabilități, acest regulament uh, stabilește responsabilitățile ESA și nu ale Eurocontrolului. Uh, clarificăm în momentul de față, așa cum a reamintit doamna Preuss, uh, sarcinile concrete ale Eurocontrolului și ale AESA, delimitarea lor foarte clară. În toamnă vom avea acest lucru. Lucrurile sperăm că vor deveni mai clare și uh, vă veți liniști și în această privință. Dacă sunt lucruri care trebuie lămurite între AESA și Eurocontrol, acest lucru uh, trebuie să se facă uh, într-un acord între Uniunea Europeană și Eurocontrol. Avem un astfel de acord, se numește acord la nivel înalt, care poate fi dezvoltat în continuare. În ceea ce privește bugetul, Ehm, ne bucurăm de susținerea ehm, mare pentru ehm, o mai mare flexibilitate, un buget echilibrat. În ceea ce privește tipul regulilor, una dintre schimbările mari pe care încercăm să le facem este să avem uh, norme bazate în mai mare măsură pe performanță, care să nu fie atât de prescriptive, să fie mai puțin costisitoare și să uh, încurajeze inovarea. Deci uh, sunt amendamente care nu vrem să ajungem la amendamente care readuc în atenție o abordare prescriptivă în ceea ce privește handlingul la sol. Vrem să avem reguli flexibile Uh, pe de altă parte, uh, propuneri de uh, crearea de noi categorii de certificate pentru personal, e bine, avem îndoieli dacă acest lucru nu este prea prescriptiv și nu sporește costurile. În ceea ce privește rolul internațional uh, al AESA, uh, cu siguranță rolul ei este important. Trebuie să ne încadrăm în prevederile tratatului de la Lisabona, să vedem uh, cum este formulat textul juridic și în acest etapă, în acest moment, acestea sunt comentariile pe care am dorit să le fac. O să mm, discutăm în detaliu în lunile următoare. Mulțumesc și acum încă o dată raportorul, domnul Marines. Cer să... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că o să acord aceeași importanță tuturor amendamentelor și tuturor aspectelor. Zonele de conflict, greutatea dronelor, totul este important pentru mine și o să țin cont de toate propunerile făcute în legătură cu Eurocontrolul doresc să spun un singur lucru. Nu există un paralelism, o suprapunere între uh, Eurocontrol și ASA, AESA uh, cu uh, această singură diferență și anume ATM-ul, gestionarea traficului aerian Comisia a desemnat și plătește uh, acest organism și din 2009 a lucrat la un regulament uh, privind gestionarea traficului uh, aerian. În 2009 această responsabilitate a fost preluată de la Eurocontrol. Deci nu există uh, uh, suprapuneri între AESA uh, și Eurocontrol. Una este europeană, AESA, cealaltă nu. Trebuie să ținem cont și de acest lucru. Și atunci când e vorba de bani la mijloc, uh, întotdeauna activitățile de lobby sunt foarte puternice. M-am întâlnit și cu domnul Brenner și l-am întrebat și am spus că o să țin cont uh, de fiecare propunere, dar vreau să văd Uh, fiecare linie bugetară a bugetului uh, Eurocontrol și să văd unde merg banii uh, de la, din taxe dacă merg la partea de reglementare, atunci putem să discutăm acest lucru. Deci, din punctul meu de vedere, propunerea Comisiei este corectă în această privință. Nu am primit nicio informație de la Eurocontrol, o aștept încă. Însă, linii din bugetul Uh, Eurocontrol, să vedem unde se duc banii din taxe. În legătură cu dronele, am început cu doamna Preuss uh, să lucrăm pentru o întâlnire în uh, toamnă, în acest sens. Avem deja o dată în vedere, nu este finalizată încă, așteptăm uh, și alți colegi să vină și să organizăm împreună acest eveniment, această întâlnire. Am să încerc uh, să ajungem la compromisuri până la sfârșitul săptămânii uh, viitoare. După vacanță îmi propun să avem în fiecare săptămână întâlnirea ale raportorilor din umbră, în fiecare săptămână. Însă trebuie să mă întâlnesc cu președinția slovacă pentru ca să îmi clarific ce intenționează să facă. Sper că nu vor să facă asta, dar dacă vor întârzia lucrurile, nu cred că noi trebuie să ne grăbim. Putem să stabilim o altă dată, însă trebuie să vedem cât se poate declar, pentru că, așa cum s-a spus, este un dosar extrem de important E un dosar uh, complicat, uh, are o natură tehnică, dar și politică în același timp, deci trebuie să luăm foarte în serios. Mulțumesc! Deci, Mulțumesc și bineînțeles, bineînțeles, calitatea primează asupra vitezei, deci nu pot decât să vă urez mult uh, succes la discutarea amendamentelor și la elaborarea compromisurilor. Punctul 6. Serviciile poștale aplicarea raportului din proprie inițiativă. Raportor este Marcus Ferber, îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pe de o parte, suntem triști, sunt trist pentru că am primit numai 235 de amendamente și nu 1100 ca colegul Marinescu. A fost din cauza raportorului, întreabă președintele. Nu, e din cauza dosarului, spune domnul Ferber. Uh, avioanele merg ceva mai repede decât uh, poșta nu mai Numai un minut, spune președintele. Vă rog frumos să uh, părăsiți sala cât se poate de repede, astfel încât să avem uh, liniștea necesară pentru a-l asculta pe raportor. Așteptăm câteva minute.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 nicht alle gegangen sind, lohnt sich jetzt noch weiterzumachen. Bitte schön. Vă rog, domnule Ferber. Mulțumesc. Da, până la urmă, uneori ne uimește câtă lume în cap într-o sală. Atâta lume a plecat deja și uite câtă lume a mai rămas. Dar acum, în ceea ce privește serviciile poștale, era vorba numai, să spunem așa, despre un raport al Comisiei despre implementarea directivei pe care am adoptat-o în urmă cu două mandate și în 2013 a intrat în vigoare uh, cu toate obligațiile și drepturile. Comisia uh, era obligată să vină cu acest raport de implementare și pe, uh, cu această ocazie avem acest aviz. Deci nu adoptăm o nouă directivă privind serviciile poștale, pentru că au existat și amendamente care mergeau în direcția reinventării poștei, însă nu putem face asta. Le mulțumesc uh, de pe acum raportorilor din umbră care au și fost de acord cu mine că aceasta trebuie să fie abordarea noastră. Am încercat prin amendamente să am încercat să, să găsesc uh, o structură în amendamente și am ajuns la 22 de amendamente de compromis uh, care sper că vor fi, uh, își vor găsi o mare majoritate uh, mâine. Ceea ce ne arată că uh, vedem în mod foarte similar serviciile poștale în Uniunea Europeană. Mult timp am vorbit despre subiectul servicii, serviciu universal ca un element cheie al, directiv, al serviciilor poștale. Mă bucură faptul că am reușit să uh, prevedem că serviciul universal, așa cum este prevăzut în directivă, trebuie menținut, să nu fie nici extins, nici limitat și în niciun caz eliminat. În acest sens au existat amendamente, însă cred că ceea ce uh, este în directivă, este în continuare valabil și cred că în continuare are sens uh, această idee a serviciului universal pentru a spune lucrurilor pe nume, pentru că se asigură că toți cetățenii din Europa au acces la servicii poștale. Constatăm însă că implementarea directivei în cele 28 de state membre a avut loc în mod foarte diferit, ceea ce, în ceea ce privește noi competitori pe piață și uh, uh, serviciile poștale tradiționale, constatăm că Comisia ar putea să joace un rol mai important. Există situații similare în Europa care cu ajutorul Comisiei ar putea fi evaluate în mod similar, astfel încât să nu se ajungă de fiecare dată la interpretări uh, naționale. Avem un compromis și în sensul flexibilității din uh, directivă, deci este o directivă, o reglementare cadru, deci această flexibilitate există, însă nu trebuie să fie uh, depășită și, este, și aici am găsit un compromis. Independența autorităților naționale de reglementare este iarăși foarte importantă. Cred că și asta este esențial și chestiunea interoperabilității uh, se uh, dorește a fi consolidată dacă vrem să contribuim la piața internă. În ceea ce privește domeniul uh, coletelor, avem un uh, dosar uh, concret legislativ, deci uh, ce spunem aici este mai degrabă abstract. Uh, mă bucur că această nouă reglementare va merge la IMCO și uh, va uh, merge la noi, la TRAN și nu la IMCO și mulțumesc președintelui pentru că a reușit asta. Știu cât de grele sunt negocierile la conferința președinților de comisii. În calitate de vicepreședinte al Comisiei Econ am mai dus și eu din când în când câte o luptă din aceasta și știu cât e de greu. Deci, uh, în ceea ce privește coletele, vom avea un dosar separat pe acest subiect. Aș dori să mulțumesc uh, foarte mult tuturor colegilor care au uh, cooperat, raportorilor din umbră, bineînțeles. Am discutat mult timp săptămâna trecută, mai mult, mult mai mult decât era prevăzut dar cum nu vrea nimeni sala după noi, am uh, mers mai departe până am terminat. Și cred că a fost bine, pentru că astfel mâine putem avea un text bun pe care să-l adoptăm cu majoritate, astfel încât să devină clar că în ciuda noilor tehnologii, noilor servicii, serviciile poștale în continuare joacă un rol foarte important și trebuie să fie uh, văzute ca un instrument uh, care permite comunicarea între oameni, poate ceva mai bine decât 140 de caractere. Mai este uh, de multe ori, uh, până la urmă, cade bine să ai ceva scris negru pe alb în mâini. Apoi, multe lucruri sunt prevăzute cu termene. Și iată, cu, uh, cu asta ajungem și la serviciul universal. Mulțumesc tuturor, sper că comisia va prelua unele dintre idei, nu sub uh, formă de noi directive, ci mai ales în ceea ce privește funcția sa de supraveghere față de această piață atât de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Suntem în continuare sub presiunea timpului, raportorii din umbră două minute, ceilalți un minut. Lucy Anderson. Avem 235 de amendamente la acest raport, însă am vrut să subliniez că am avut și niște avize lungi uh, elaborate de uh, Ample uh, și, uh, așa cum am spus la întâlnirea anterioare, salut uh, activitatea comună făcută de raportori, raportorii din umbră la acest raport. Uh, este uh, o cheie pentru sustenabilitatea acestor uh, servicii cu uh, caracter universal trebuie să fie menținute caracteristicile naționale și uh, acest lucru presupune o serie, uh, o, o flexibilitate. Trebuie să fim atenți, să ne asigurăm ca statele membre să nu depășească această flexibilitate. Vreau să avertizez toate grupurile să nu voteze pentru toate amendamentele, în special uh, amendamentul 54, care ar putea să răstoarne această abordare. Acolo se vorbește de lucruri care nu intră în domeniul de aplicare a legislației. Pentru noi a fost un punct dificil dificil. Am apreciat toate discuțiile pe marginea sa. Subsidiaritatea este o problemă, dar uh, cu susținerea legislației concurența trebuie să se dezvolte astfel încât uh, să uh, intensifice și nu să fie în detrimentul drepturilor oamenilor. Trebuie să ne asigurăm că drepturile consumatorilor sunt respectate ceea ce spune legea este un lucru. Dacă un lucru este greu pentru uh, consumator, atunci uh, trebuie să ne gândim și la acest lucru foarte atent. În mod deosebit, să votăm pentru amendamentul care cere uh, mecanisme uh, de compensare pentru sau căi de atac pentru consumator. Acest lucru este și uh, în uh, avizul dat de Ample, uh, cel al colegului George Bach. Știm că liberalizarea sectorului duce la diferențe mari între condițiile de lucru, salarii și drepturile lucrătorilor. Aceste lucruri trebuie abordate astfel încât să, vedem, să avem o abordare corectă și condiții de egalitate, ceea ce dorim cu toții. Un sector uh, poștal european eficient are nevoie de o forță de muncă constantă, de aceea susținem uh, amendamentele critice făcute de colegii de la Ample. Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului care are nevoie de o medalie pentru că cred că a început cu două secole în urmă acest raport. Mulțumesc, Marcus. Cred că ceea ce ai făcut și faptul că lucrurile uh, s-au mișcat uh, în direcția recunoașterii serviciilor uh, poștale trebuie susținut aici. Din punctul de vedere al ECR-ului um, salutăm acest lucru preocupările care au fost exprimate de-a lungul timpului au fost, s-au regăsit în acest raport și noi, în general, suntem în favoare. O chestiune cheie este obligația de serviciul, uh, serviciu universal. Acest lucru nu este recunoscut în toate statele membre. Există o serie de greutăți în această uh, privință. Însă în ultimii 10-15 ani lucrurile s-au schimbat uh, dramatic. Salutăm și un alineat care salută concurența și faptul că inovarea este o forță motrice a sectorului. M-a bucurat uh, să văd că s-a vorbit uh, de uh, noile tehnologii. Putem să folosim dronele pentru uh, uh servicii poștale către zone îndepărtate și izolate. Mulțumesc raportorului și, desigur, susținem, vom susține mâine acest raport. Mrs. Pavel Telicca. Mulțumesc, Pavel Telicca. Chairman, I would also like to thank... Mulțumesc și doresc și eu să mulțumesc raportorului. Cred că uh, munca sa a fost una plăcută și eficientă. ALDE își dorește uh, să aibă o piață funcțională pentru serviciile poștale. Asta în interesul consumatorilor, clienților, dar nu uh, doar celor din 1997, ci și pentru cei din secolul 21. Și raportul satisface această cerință în ce privește de ce anume este nevoie. Trebuie să avem uh, o legislație de bună calitate și uh, care să prevadă servicii universale de înaltă calitate, dar cu un anumit grad de flexibilitate. Sigur că noi ne dorim să vedem și o poziție independentă și solidă a autorităților naționale de reglementare. Îmi dori mai multă transparență uh, pe viitor și Apoi uh, să se conștientizeze situația livrărilor transfrontaliere și apoi o situație de egalitate între, să spunem, nou veniții de pe piață și <clears throat> cei care sunt bine înrădăcinați în ea. Obligația de serviciu universal, furnizorii acelea și toți ceilalți. Însă protecționismul uh, nu uh, ne găsește printre admiratorii săi Sigur, uh, în realitate vedem multe amendamente care nu își doresc o piață internă solidă, ci exact invers. Și protecționismul nu își mai are uh, locul acum dacă ne dorim într-adevăr o piață în continuă dezvoltare. Apoi, mă voi mai referi la faptul că ar fi bine dacă, pentru mai multă claritate a textului, uh, ne-am respectat fiecare competențele, pentru că câteodată avem ambiția de a depune amendamente care țin, de exemplu, de apanajul uh, Comisiei pentru Ocupare. În fine, ALDE, oricum, uh, votează în favoarea tuturor uh, amendamentelor de compromis, cu excepția unuia, și vom depune puține amendamente, pentru că asta întotdeauna este de dorit. Și mulțumesc și așteptăm cu credere votul. Mulțumesc acum Maria Kilonen. Uh, thank you, Chair. Dear colleagues, uh, on behalf of the GUE NGL Shadow, Tania Conchales. Mulțumesc. Acum, uh, în numele colegei mele, doamna Gonzales, mulțumesc, domnule raportor, și uh, tuturor celor care au participat la negocieri. După cum am văzut, nu a fost ușor deloc de lucrat la acest raport. Noi vedem provocările sectorului postal și tot ce ține de aplicarea directivei Uh, diferit de, uh, în funcție de statele membre și împreună cu celelalte grupe am început am încercat să îmbunătățim textul, să facem referințe cheie la importanța de a ține cont de caracterul specific în funcție de geografie și demografie, demografie a fiecărui serviciu poștal în fiecare stat membru. Uh, apoi sustenabilitatea servicii publice pe termen lung, apoi faptul că, din păcate, cresc uh, formele atipice și de proastă calitate de uh, angajare și de locurile de muncă de proastă calitate în acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc acum Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Evans, colega mea, nu poate fi din nefericire aici și vă rog să scuzați, însă îmi face plăcerea de a vă transmite opinia ei în legătură cu raportul dumneavoastră. Felicitări în primul rând pentru munca dumneavoastră și raportul dumneavoastră. Sigur, grupul nostru a, pus, a depus multe grupuri de amendamente. În primul rând, cele care își pun accentul asupra unui serviciu poștal mai bun pe în toate teritoriile, să nu uităm zonele izolate care sunt importante pentru noi, apoi protecția lucrătorilor și apoi o abordare uh, treptată spre un timbru european. Apoi, uh, în legătură cu cele 22 de compromisuri, suntem gata să susținem 20 dintre ele și să votăm în favoarea textului în ansamblu său și, din nou, felicitări Danke sehr. Die nächste ist Daniela Ayuto. Mulțumesc acum Daniela Ayuto. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului pentru o muncă excelentă. Vom susține acest raport uh, de punere în aplicare a directivei pentru că ține cont uh, de anumite aspecte pe care am încercat noi să le uh, introducem prin amendamentele noastre. În primul rând, <clears throat> protecția livrărilor transfrontaliere, deci atenție deosebită alocată acestei probleme, apoi flexibilitatea și tot ce înseamnă ea, pentru că în directiva inițială era prevăzută flexibilitatea, iar acum s-a încercat introducerea chestiunii localităților îndepărtate, apoi densitatea, în ce privește localitățile uh, izolate nu suntem de acord, apoi în ce privește densitatea populației însă nu mai suntem de acord din acest motiv. Mm, am avut nedumeriri la acest punct. Apoi, în ce privește protecția lucrătorilor, trebuie să fim atenți, pentru că și aici sunt probleme legate de dumpingul social. Uh, să nu uităm că în multe uh, uh, firme private care fac servicii poștale sunt puncte critice, critice în ce privește și probleme în ce privește protecția lucrătorilor. În ce privește noile tehnologii, utilizarea dronelor, după cum uh, spunea colega Foster. Sigur că suntem în favoarea acestui tip de inovare, însă trebuie să fim atenți la chestiunea stimulentelor de a utiliza, pentru a utiliza această tehnologie. Sigur, trebuie să nu distorsionăm piața, deci să lăsăm piața să se autoreglementeze, și să nu supra, uh, suprastimulăm utilizarea noilor tehnologii în defavoarea celor care utilizează servicii, să spunem, clasice. Și un alt punct important, și anume, raportul cu consumatorii, și anume, voința de a regăsi încrederea consumatorilor prin mai multă eficiență, calitatea serviciilor. Deci, e bine că se pune accentul pe acest aspect. Mulțumesc. Danke sehr. Die nächste ist Marie-Christine Mulțumesc acum Marie-Christine Arnotu. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul politic pe care reprezint eu aici uh, ține foarte mult uh, la apărarea serviciilor publice și mai ales uh, poștei, deci mă opun consecințe evidente pe care ar putea avea aceast, aceste noi reforme europeniste. Orice ar spune domnul Ferber, ar asta ar însemna distrugerea definitivă în toate statele membre a serviciului public poștal, adică serviciu pentru toți, inclusiv și mai ales servici, în serviciu celor mai uh, defavorizați și mai izolați propus câteva amendamente care au fost uh, ignorate cu dispreț în uh, compromisuri pentru că emanau din partea grupului meu eurosceptic. Singurul amendament care face obiectul unui compromis uh, sau singurul grup de amendamente care a, a fost luat în considerare este în slujba filozofiei dumneavoastră europeniste și federaliste Ehm, cu unele excepții din partea unor grupuri pretins progresiste care fac modificări inutile. Eu cred că Brexitul ar fi trebuit să vă deschidă ochii, dar se pare că nu, e închis încă și mai mult. Raportul acesta era nociv, iar după amendamentele noastre cred că va fi încă și mai nociv. Bun, și apoi nu va trebui să vă mirați dacă uh, popoarele Europei sunt din ce în ce mai mânioase. Vă mulțumesc. E George Bach. Și acum George Bach. Ia, Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea aș vrea să-mi exprim recunoașterea față de colegul Marcus Ferber pentru acest raport. Mi se par importante trei puncte, și anume serviciul universal care trebuie menținut, deci nu să fie modificat sau eliminat. Mi se pare foarte important acest lucru. Și apoi, bineînțeles, autorități, autoritate de reglementare. Cred că pe această piață liberalizată, care este într-o foarte mare transformare, este foarte important ca autoritățile, să, să avem autorități de reglementare în statele membre care să fie puternice și independente. Și un al treilea punct, aspectele sociale, dimensiunea socială. În calitate de raportor din partea uh, Comisiei pentru Ocupare, uh, Mă bucur că o bună parte a propunerilor noastre au fost preluate de raportor și îi mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, Izabela de Monte. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru munca lor. Din partea mea vreau să subliniez uh, un aspect obiectiv, și anume se Uh, efectuează o reducere a principalului serviciu, și anume uh, livrarea scrisorilor. Și asta ne, trebuie să ne îndemne să facem o evaluare diferită de trecut. Așadar, ceea ce este nucleul de bază a unei activități, astăzi a devenit ceva marginal față de alte servicii care au devenit uh, complementare, chiar economic mai importante pentru, că, pentru serviciile poștale. În același timp, e clar că asta are o influență Uh, digitalizarea are o influență în schimbarea comportamentului consumatorilor. Deci, trebuie să încercăm să conciliem sustenabilitatea unei astfel de activități cu menținerea uh, unui serviciu universal uh, și cu dreptul tuturor de a putea beneficia de un serviciu public. Așadar, din partea mea, vreau să subliniez acest aspect și în articolul 54, cred eu, că poate reprezenta și asta parțialmente a fost și spus uh, în compromisuri, și anume digitalizarea continuă și se răspândește și în zonele mai periferice și mai îndepărtate și eu cred că uh, în același ritm putem avea și o flexibilitate mai mare. Apoi, să ținem cont și de faptul că statele membre oferă servicii diferite, deci și aici trebuie să primeze flexibilitatea în beneficiul statelor membre. Mulțumesc! Danke sehr. Für die Kommission hat jetzt das Wort. Mulțumesc chiar acum în numele Comisiei domnul Teming. Oh, miss. Miss Teming, excuse me, please. Doamna Teming, mă scuzați. Thank you very much for the... Mulțumesc pentru comentarii și mulțumesc și pe munca, pentru munca Parlamentului cu acest raport de primă inițiativă Anul trecut Comisia a făcut un raport și se spune că serviciile poștale trec printr-o perioadă de schimbări fundamentale, ba chiar dramatice câteodată, asta ca urmare a digitalizării economiei, dar serviciile poștale încă au un rol important de jucat. Comisia nu a conchis că e nevoie să modificăm uh, directiva serviciilor poștale și tot, uh, să o facem să fie o directivă cadru, nu. În, în, în interpretarea ei, statele membre s-a dat dovadă de destulă flexibilitate, însă se schimbă piața și atunci e nevoie de o monitorizare îndeaproape a volumelor, scrisorilor și a coletelor și îmi face plăcere să vă spun că principal, ă, cea mai recentă statistică de câteva ă, de acum de câteva săptămâni ă, se referă și la colete și s-a spus aici că asta acest subiect va fi discutat separat. S-a făcut o propunere de regulament pentru servicii transfrontaliere de livrare adoptată în mai și salutăm ce s-a spus pe această temă și suntem de acord de asemenea că piața și concurența au un rol important de jucat uh, ca vector a inovării și asta în uh, spiritul uh, foi, foi de parcurs pentru colete din 2013 a Comisiei. Am văzut uh, ce se întâmplă cu noi fenomene, de exemplu cutii pentru colete, apoi trasabilitatea și Comisia se referă și la standardizare. Însă, am spus, discuțiile continuă în legătură cu livrele transfrontaliere, Uh, bun, se vorbește aici despre autoritățile naționale de reglementare. E foarte important caracterul lor independent, Comisia a înființat un, în 2010 un grup uh, de autorități reglementare în servicii poștale pentru coordonarea activităților întreaga Uniune Europeană. Uh, acesta are o activitate importantă. A avut tocmai recent o plenară la Sofia, s-a efectuat și un atelier. Am văzut cum pot să-și îmbunătățească eficiența. Deci, uh, comentariile noastre sunt de salutat. Aici s-a vorbit și despre dimensiunea ocupării Eh, și ne ocupăm și de ea în eh, documentele noastre. Deci, directiva eh, permite statelor membre să ofere condiții bune de lucru. Raportul de aplicare a Comisiei spune că însă că condițiile de muncă sunt în schimbare și sperăm că un rezultat al regulamentului pentru livrări de colete transfrontaliere uh, se va îmbunătăți monitorizarea condițiilor de lucru a tuturor operatorilor transfrontalieri. Cu asta vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru toată munca noastră pe această temă. Mulțumesc și acum în încheiere din nou raportorul are cuvântul. Da, pe scurt, doresc să mulțumesc uh, tuturor uh, pentru observațiile foarte amabile. Am încercat numai să găsesc un compromis din multele amendamente primite, fără a uita care au fost, de fapt, obiectivele directivei. Um, și asta este avantajul pentru mine, pentru că eu am negociat-o. Aș vrea să vă spun că conceptul privind serviciul universal se uh, aplică numai aici la serviciile poștale și asta uh, Uh, diferențiază aceste servicii de servicii de interes uh, public. De asemenea, în, în cadrul acestui serviciu universal am, am lăsat o deschidere uh, pentru concurență, însă uh, nu am vorbit deloc de privatizare. Nu veți găsi nici în directivă, nici în acest raport ceva despre asta. Și apoi, unii colegi poate că au alte viziuni ale, asupra serviciului uh, social, dar cred că totuși mâine uh, vom uh, ajunge la o majoritate. Cred că ceea ce am obținut aici se poate bucura de un consens, ceea ce ne dă și speranță pentru alte dosare, cum ar fi cel referitor la coletele unde va trebui să discutăm chestiuni complexe, dificile, mai ales la nivel transfrontalier. Mă bucură feedback-ul pozitiv și sper că el se va reflecta și mâine la vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că nici mai trebuie să spun că mâine votăm. Trecem la următorul punct acum, bugetul general al Uniunii Europene pentru 2017. Raportor este Izabela de Monte. Îi dau cuvântul. Grazie Presidente, mm, brevemente un... Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta pe scurt uh, conținutul uh, documentului meu. E vorba atât de partea legată de transportul, cât și cea de cea de legată de turism. Ce privește transporturile, îmi concentrez mai ales atenția asupra faptului că EFSI nu a dat rezultatele sperate și asta am mai spus-o și la comisie. Vorbesc de Fondul European pentru Investiții Strategice, uh, care a luat bani din alte fonduri și mm, Asta nu este de dorit. Eu sper că aceste fonduri să, și revină la finanțarea inițială sau măcar să fie destinate unor scopuri de infrastructură de transport cu valoare adăugată europeană. Apoi, e foarte important, uh, de dragul uh, sustenabilității, că traficul s-a deplasat de pe uh, transportul rutier pe calea ferată și transporturi maritime aceste moduri de transport trebuie să fie și adecvat finanțate pentru a se dezvolta RTM, de Sistem European de Management a Traficului Feroviar și pentru promovarea autostrăzii mărilor. Apoi, e bine să fie și o finanțare adecvată și pentru Ship to Rail și apoi Agenția Feroviară Europeană în legătură cu ea, cerem o finanțare adecvată rolului jucat de aceasta, apoi aspectul sigur de mediu, atât în ce privește sustenabilitatea, în ce privește caracterul economic, dar și cel de mediu. Noi spunem că eh, trebuie să existe obiective bine stabilite eh, și să se țină cont de obiectivele COP21, dincolo de gestionarea eficientă a logisticii Uniunii. Și apoi partea ce ține de turism. Aici am reluat eh, linia rezoluției pe care deja am adoptat-o la Parlament, în plen, Adică solicităm introducerea uh, unei linii bugetare specifice pentru turism, asta și pentru mai multă transparență, ca să înțelegem exact cât dorim să investim în această resursă economică foarte importantă a Europei. Și apoi, disponibilitatea în toate limbile a ghidului uh, finanțării Uniunii Europene. Aici vreau să felicit Comisia pentru că știu că munca asta deja a început și deja produce rezultate. Am uh, vorbit adineauri de zonele rurale, de munte, de coastă și uh, izolate. Acest concept apare și în uh, raportul meu pentru că e un pilon al Uniunii Europene, și anume promovarea bogăției și din aceste zone care sunt cele mai afectate ale noastre. Deci trebuie să favorizăm alocarea fondurilor pentru promovarea acestor regiuni. Și, în fine, necesitatea de a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă la structurile turistice. Asta și pentru a favoriza uh, părăsirea caracterului sezonier al turismului, că asta e o mare problemă. Acestea sunt conceptele și liniile generale ale raportului. Acum vă stau la dispoziție dacă aveți nevoie de informații, completări și așa mai departe. Mulțumesc. Marian Jean Marinescu. Mulțumesc, Marian Gian Marinescu. I want to... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest uh, raport. Uh, vorbește despre toate aspectele care țin de comisia noastră. O să încerc să mă axez asupra bugetului 2017. Sunt o serie de chestiuni care trebuie rezolvate de comisie. Comisia încearcă să găsească bani și se uită la buget, încearcă să găsească acolo, pentru că statele membre nu vor să vină cu uh, sume suplimentare. Deja s-a tăiat 6% din buget, e mai puțin decât din 2016, deci trebuie să avem grijă uh, cu banii pentru transporter uh, pentru CEF vreau să uh, cer să se uh, completeze banii pentru liniile bugetare interne ale Comisiei, banii pentru celelalte linii, însă să se ia banii de la instrumentele financiare, după care o să găsească bani pentru instrumentele financiare. Însă, după cum ați văzut, în Strasbourg, nu decât un miliard și Uh, proiectele uh, din uh, domeniul CEF sunt proiecte lungi. Ultima cerere de ofertă va fi anul viitor, deci o să încerc să văd și la căile navigabile interioare ce se poate face acolo și la TMS, uh, trecerea la transportul uh, feroviar. Trebuie să găsim și aici finanțare și, desigur, SESAR, uh, lucru cel mai important. Mulțumesc! Telicica. Mulțumesc, Pavel Telicica. Mulțumesc. Îmi pare rău, dar trebuie să Uh, plec în altă parte, am altă obligație, deci renunț la timpul de intervenție. Mulțumesc. Maia Chilen nu este aici, Karen Madeli. Uh, mulțumesc, domnule președinte. O să iau ceva mai mult timp pentru că colegii nu sunt aici, atunci uh, o să vorbesc eu mai mult. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că, în general, sunt de acord cu ceea ce spuneți în proiectul de uh, aviz. Uh, Uh, ați ales o serie de priorități, dar am niște uh, aspecte asupra cărora doresc să insist, pentru că în 2017 uh, vom fi la un an după referendum și întrebarea mea este, cred că este momentul să marcăm faptul că dorim un adevărat buget de reconciliere. Deci avem astăzi obligația uh, să vedem o traducere bugetară a acestor eforturi pe care uh, Comisia le va face pentru uh, alegerea infrastructurilor, însă pentru a uh, reconcilia și europenii, pentru că mobilitatea transportului face parte din viața lor cotidiană uitându-mă la raportul uh, dumneavoastră, noi suntem uh, favorabil uh, dezvoltării infrastructurilor transfrontaliere, însă dorim ca proiectele mari să se îmbine cu proiectele de legătură și asta a spus. Cred că trebuie să insistăm acest, asupra acestui lucru dorim menținerea acestor bugete, însă vă Uh, reamintesc uh, că, a existat uh, deja o prelevare CEF. Nu am probleme pentru alimentarea din fondul Juncker, însă problema mea apare atunci când văd că jumătate din proiectele din fondul Eh, Juncker sunt eh, eh, proiecte de lărgire autostrăzilor. Acest lucru este în contradicție cu ceea ce spune Comisia, spune că trebuie să reducem, să decarbonizăm transporturilor, transporturile. Deci nu avem mobilitate, dezvoltarea noilor tehnologii și lista poate să continue. Mă uit foarte bine că bugetul uh, pentru dreptul uh, călătorilor este inacceptabil. Deci aici avem o mică problemă, o mică mare problemă. Deci astea sunt puncte asupra cărora trebuie să insistăm. Un lucru care mi se pare interesant iarăși în raportul dumneavoastră este că în fine pune un accent pe dezvoltarea transportului feroviar și trebuie să insistăm asupra acestui lucru. Statele membre au subinvestit în infrastructurile feroviare, trebuie să reinvestim în sistemul feroviar la nivel uh, european. Sigur, am uh, votat uh, pilonul tehnic al celui patruia uh, pachet uh, feroviar. Aici sau uh, se vor face uh, Uh, economii de scară și trebuie să uh, facem reinvestiții pentru a armoniza sistemele de securitate și pentru a asigura interoperabilitatea uh, materialului rulant. Asta presupune eforturi financiare de asemenea și Comisia Europeană ar trebui să contribuie la acest lucru. Este un lucru important. Trebuie să avem în vinte că uh, trecerea la sistemul feroviar, feroviar nu vine de la sine. Uh, trebuie să uh, asigurăm uh, mobilitatea, intermodalitatea în mod lin. Și o să închei, domnule președinte, îmi cer scuze, Însă există lucruri asupra cărora trebuie să insistăm și unul dintre acestea sunt noile tehnologii. Există o nouă generație de transporturi și de transportatori. Uh, sunt conexiuni inteligente care oferă soluții alternative pentru uh, mașină și pun uh, întrebarea simplu. Cum uh, putem să îi ajutăm pe cei care promovează uh, inovarea ca ei să poată să continue? Daniela Iuto are cuvântul. Dann kommt Marie-Christina Notu. Apoi Marie-Christina Notu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat, Fondul European pentru Investiții Strategice este real și reducerile făcute din volumul finanțării mecanismului interconectare Europei nu ar trebui să fie făcute pentru finanțarea FACE. Avezul sublinează că e imperativ ca traficul de mărfuri și pasageri să treacă de pe autostrăzi pe șine și pe mări, dar în același timp se felicită de viitoarea aplicarea celor de-al patrulea, patrulea pachet feroviar pe care îl vom vota la toamnă. Însă, tocmai pentru că de reglementarea în materie de transport rutier e cea mai avansată, transportul de mărfuri și pasageri, tocmai de aceea trece spre și, și asta înseamnă că dumpingul social poate interveni. Cel de-al patrulea uh, uh, pachet social va uh, facilita recursul la mână de lucru exploatată. Apoi, în ce privește chestiunea refugiaților, am spus uh, tot ce credeam eu pe tema asta ca raportor pe, pentru aviz la LIBE și raportor pe fond în ce privește Agenția de Securitate Maritimă. Mă rog, spiritul democratic de care a dat dovadă majoritatea membrilor acestui, acestei comisii a făcut-o să respingă rapor, raportul meu pentru că tocmai eu eram raportarea și, iată, în acest proiect de aviz se felicită pentru adoptarea acestui raport exact la fel, dar cu alt autor. Dumneavoastră, domnule președinte, mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Dominic Riquet. Merci, Monsieur le Président. Je parlerai... Euh, mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în locul colegului meu, care a trebuit să iasă mai devreme. Mulțumesc uh, raportoarei pentru acest raport care, după părerea mea, este interesant, satisfăcător și totuși este un aport de natură bugetară și vreau să trec dincolo de considerațiile de ordin uh, general, care sunt importante, și să fac câteva uh, remarci de natură bugetară. Raportorul ne spune că nu s-au uh, dat rezultatele uh, așteptate. Face. Uh, dezvoltarea a unui fond de investiții atunci când Uh, avem numai șase luni, uh, până acum este foarte greu. Însă primele rezultate arată că în ceea ce privește transporturile, lucrurile nu merg în direcția cea bună. Nu au uh, produs uh, uh rezultatele uh, scontate. Și o să leg de Connecting Europe Facility cu CEF. Toată lumea uh, a, s-a plâns aici de faptul că o parte din fonduri se fac din uh, prelevarea din alte fonduri, pentru că, de fapt, cele două trebuie să funcționeze împreună și este absolut ridicol să uh, dezechilibrăm uh, mecanismul, instrumentul de uh, interconexiune, pentru că acest mecanism trebuie să fie susținut. Uh, și acest lucru trebuie spus acum și trebuie să uh, spunem că refuzăm uh, o nouă prelevare din uh, Connecting Europe uh, Facility și să se ia bandă la o parte din instrumentele financiare. Vreau să vă uh, felicit pentru realizarea celui de-al patrulea pachet uh, feroviar. E bine, nu a fost încă finalizat, nu l-am votat Însă, oricum, uh, meritați uh, felicitări pentru acest al patrulea pachet uh, feroviar. În ceea ce privește componenta tehnică, ne așteptăm la rezultate foarte bune. Aș vrea să fac o altă remarcă. Ar fi bine să revenim la partea bugetară a raportului și să comentăm asupra capitolului 1A pentru că acolo trebuie să găsim niște echilibre uh, la buget și să nu rămânem la nivelul uh, unor orientări generale care sunt importante, însă nu întotdeauna un specific bugetar. Trebuie să o spunem acum, putem să criticăm uh, poziția Comisiei în ceea ce privește propunerea sa privind EPSI, am putea să vorbim câte ceva despre marje și uh, alocarea acestora și să vorbim de instrumentul de flexibilitate în cadrul acestui buget, ar, este de dorit să se facă o uh, deschidere asupra unui alt subiect și anume revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că acesta va condiționa într-adevăr viitorul uh, poate nu 2017, dar 2018-2020 dacă totul merge bine în 2017, vom avea ultimul buget în care uh, Marea Britanie va participa cu uh, o contribuție de 4 uh, miliarde. Deci trebuie să avem în vedere și acest lucru. Danke sehr. Jetzt Robert Ziele. Mulțumesc, Robert Zile. Uh, sorry I was being late. Îmi cer scuze că am uh, întârziat. În numele ECR vreau să spun câteva cuvinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport. ECR-ul susține propunerile bugetare dacă sunt realiste și responsabile și dacă sunt bine orientate. ECR-ul este de acord cu uh, faptul că infrastructura este coloana vertebrală uh, a uh, pieței unice și este esențială pentru uh, circulația persoanelor și uh, serviciilor. Trebuie să avem un nivel uh, adecvat pentru a realizat toate acestea. În legătură cu EFSI, aș vrea să spun că, așa cum ne așteptam, rezultatele nu sunt mulțumitoare din punct de vedere al politicii de transport în Europeană. Din două motive. EFSI, uh, finanțarea privată, nu merge în direcția uh, care uh, este prioritatea noastră în ceea ce privește modul de transport feroviar se, pot, se uh, se finanțează alte uh, proiecte, dar uh, nu și feroviarul. De aceea, Connecting Europe Facility, uh, prioritățile nu sunt aceleași la CEF pentru EFSI, asta e clar. Și un al doilea punct, locațiile geografice. Am văzut ceea ce ne așteptam să vedem acolo unde există o densitate mai mare a uh, populației și uh, un comerț mai intens, uh, sigur, EFSI merge în direcția aceea. Nu trebuie să ne mire acest lucru. Uh, uh, există și un zvon care spune că proiectele EFSI ilustrează uh, vizitele făcute de președintele uh, Comisiei în ultimile 19 luni. Uh, Cred că pentru Comisia TRAN este uh, foarte important ca uh, reducerea CEF să nu fie făcută ca să financeze EFSI. Și un ultim uh, punct cu privire la EFSI. EFSI uh, uh, trebuie să finanțeze marile uh, proiecte uh, ale viitorului uh, în ultimii șapte, opt, nouă ani și acest lucru este important din punct de vedere al Parlamentului. Uh, mulțumesc, domnul Van den Kamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, in tegenstelling tot Karima Delli ben ik van mening dat eh, mevrouw Delmo strakke opinie heeft geschreven. Niet te veel uh, erbij halen. Mulțumesc. Um, îmi place raportul, eh, este scurt, subțint, uh, eh, nu își propune nici prea mult, nici prea puțin. Uh, o observație față de uh, CEF. Comisia Tran dorește să recuperăm fondurile pentru CEF. Uh, Uh, Marian Marinescu, Marcus Piper au spus vrem înapoi banii de la CEF. Însă aici uh, spunem, aici însă scrie că banii CEF trebuie luați de la EFSI. Nu știu dacă e bine, pentru că blocăm EFSI și mai și pierdem ceva. Cred că trebuie să fim prudenți. Și apoi se spune că EFSI nu a adus rezultatele uh, Um, scontate în ceea ce privește infra- infrastructura, dar este prea devreme să facem astfel de evaluări. Ar trebui să spunem uh, nu încă. Apoi, punctul 4, um, Europa care trebuie să fie um, și navi uh, navigația internă în Europa trebuie relansată, ca și când uh, ar fi blocată acum, dar nu este așa. Aș vrea să o rog pe doamna raportor să schimbe asta. Navigația internă trebuie extinsă. Atât aveam de spus. Mulțumesc. Ieri am fost la Bratislava și am mai fost și acum 33 de ani și am mers cu caiacul de la Ingolstadt până la Marea Neagră. Și tot la 5 minute trebuia să uh, uh, avem grijă că venea, să, să mutăm unghiul, uh, să schimbăm unghiul bărcii, pentru că veneau marile vapoare și uh, putem să ne uh, răsturnăm. Și acum, de curând, am fost uh, și am văzut uh, trei vapoare. Uh, a scăzut foarte mult traficul uh, navigației internă. Uh, da, nu trebuie, nu, nu e moartă, deci nu trebuie resuscitată, însă Uh, de asta cred că poate trebuie mm, să reformulăm lucrurile. Zo'n oude man als u moet niet meer in een kajak gaan zitten. Dat is... Da, un om ca dumneavoastră, la vârsta noastră, n-ar mai trebui să se urce în caiac. Mulțumesc, spune președintele. Dacă aș fi așa tânăr ca dumneavoastră, ar fi altă treabă. Da, păi și, și nici cu amintirile nu mi-e rușine. Bun. Comisia acum, doamna Ceac. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținerea permanentă pe care ați dat-o politicii de transport și în special bugetului alocat acesteia. Vreau să Mulțumesc raportoarei, doamna De Monte, pentru proiectul de aviz pe care l-am analizat foarte atent. Vreau să vă reasigur că proiectul de buget prezentat de comisie asigură un rol important politicii de transport, obiectivul de a uh, stimula creșterea locurilor de muncă și investițiile. Bugetul pentru transporturi uh, Uh, este de 3,7 miliarde, din care 3,2 miliarde va fi uh, alocat pentru uh, CEF și 264 milioane inovării și cercetării. În ceea ce privește unele dintre prioritățile pe care le-ați discutat astăzi, și anume autostrăzile mării și ETMS, aș vrea să vă informez că cerere de oferte pentru 2014-2020 am identificat și am dat uh, finanțare uh, pentru 80 de proiecte cu 1,2 miliarde aproape. În ceea ce privește EFSI, EFSI are rolul său. După părerea noastră, uh, merge bine cu 17 proiecte aprobate, 12 proiecte de transport, Uh, care uh, sumează 8,5 miliarde și uh, care creează 16.000 de locuri de muncă. Dacă comparăm 8,5 miliarde investiții în EFSI care ar fi fost generate de 2,2 miliarde de la CEF, ar fi un total de 6,6 miliarde. Deci, uh, în general, uh, funcționează, merge bine. Uh, aș vrea să fac o mențiune în legătură cu întreprinderile comune. Comisia este conștientă de rolul acestor agenții. Bugetul pentru agenția feroviară a fost crescut la 13 milioane în comparație cu 26 anul trecut au fost create 16 noi posturi. La fel și cu Agenția pentru Securitate Maritimă, pentru Siguranță Maritimă, 203 uh, uh, personal, un buget de 71 uh, de milioane, o creștere de 17% față de 2015 bugetul pentru trecerea uh, la transportul feroviar uh, este analizat. Uh, s-a asigurat o creștere de 20% în comparație cu 2016. Pe scurt, cam așa arată bugetul. Sunt aici, dacă aveți întrebări și să-mi adresați, sunt gata să vă răspund. Isabela de Monte. Mulțumesc și acum încă o dată dau cuvântul în încheiere raportare, doamna Izabela del Monte. Mulțumesc și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile importante pe care și le-au adus. Uh, voi fi disponibil uh, cu siguranță sugestii la discuții pe lângă amendamente, la observații, mă rog, eventual mai uh, precise în ce privește tocmai bugetul. Și apoi, pentru a și răspunde câtorva întrebări, eu cred că în ghilimele, această reconciliere pe care trebuie noi să o avem la nivel european, cred că aici, pe, pe primul plan, trebuie să aibă infrastructurile, tocmai cele care leagă între ele statele membre. Așadar, coridoare, uh, verigile lipsă, în legătură cu care, după cum s-a spus, va exista un apel specific și, în general, o îmbunătățire a condițiilor de trai a cetățenilor. Că atunci când se îmbunătățește transportul, uh, se îmbunătățește și condițiile de muncă și de viață ale cetățenilor. Dacă e să mă reîntorc la EFSI și planul Juncker, totuși cred că, cred că nu trebuie să dăm uitare faptul că e dificil să găsim efectul de pârghie în domeniul infrastructurilor. Cam asta e perplexitatea noastră în momentul în care vorbim de fondurile mecanismului pentru interconectarea Europei, care folosesc pentru mai multe infrastructuri și pentru a stimula tocmai sectorul feroviar care e cel mai puțin poluant. Apropo de mediu, după cum am și scris în aviz, un aspect important e cel al inovării. Cred eu că la fel poate să fie și cu uh, carburanți alternativi. Și în ce privește navigația, sigur, vă sta la dispoziție, putem modifica formularea, dar oricum știm că există niște căi foarte importante și foarte traficate și bine uh, dezvoltate, altele care trebuie îmbunătățite și extinse, pe de altă parte. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente este 27 iulie la ora 12. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor. Este un aviz pentru un raport uh, ITRE. Raportor este doamna Monteiro de Aghiar și îi dau cuvântul. Obrigado, Presidente. <clears throat> caros colegas, eh, relativamente a este parecer... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest aviz, aș vrea să vă spun două cuvinte în ceea ce vește obiectivul pe fond și ce îmi propun să fac. Eh, pe de o parte, diversificarea surselor de energie este o prioritate în Europeană. Trebuie ca dependența energetică să fie tot mai mică. Pentru asta trebuie să avem o piață mai transparentă, Uh, mai, cu mai puține discriminări. Trebuie să uh, întărim capacitățile de uh, stocare și terminalele din porturile europene. Trebuie să optimizăm și să dinamizăm porturile regionale, să găsim soluții care să permită o mai bună conectivitate. Din punct de vedere al mediu, gazul natural lichefiat, GNR-ul poate uh, să uh, fie folosit în uh, economia noastră. Au fost depuse 93 de amendamente și cu mare satisfacție o să, o să vă prezint 11 amendamente de compromis obținute cu majoritate. Este rodul unei munci de echipă. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea lor Uh, au, ei au contribuit uh, la faptul ca acest document să fie o uh, explorare strategică a sectorului, unde chestiunile energetice și de mediu nu sunt uitate. Se face referire la finanțare, care este prezentată ca fiind adecvată. Și aș vrea să uh, evidențiez și importanța porturilor în strategie. Porturile sunt uh, platforme pentru export și import, dar și pentru uh, aprovizionarea cu uh, GNL. Uh, trebuie să reținem acest aspect. Aș vrea să spun că transpunerea directivei privind uh, combustibilii alternativi este uh, realizată și până pe 18 octombrie trebuie să se facă acest lucru și pe plan național. Uh, trebuie să uh, nu obliem sistemul de depozitare, de stocare și uh, porturile care trebuie să fie conectate la rețelele RTT. Trebuie să se construiască o infrastructură de scară mică, proiecte de gazoducte care există pe insula Madeira, dar ne gândim și la vasele de captare uh, Uh, care să facă acest lucru periodic. Uh, producția de genele Blue Corridors pentru regiunile ultraperiferice și insulare, aceasta ne permite să ne legăm de alte continente. Uh, trebuie să evaluăm construcția terminalelor și stațiilor de aprovizionare pentru vasele din marile, marile porturi. Trebuie să permitem și retrofitting-ul, să există finanțare pentru noile nave și pentru toate acestea este necesar ca uh, proiectele de interes comun în domeniul energetic să facă posibil accesul uh, statelor la uh, piețele uh, de gaz natural. Accesul la piețele orientale este esențial trebuie să există un flux uh, în ambele sensuri între gazul dintre uh, peninsula iberică și cel francez. Această contribuie la o diversificare a portofoliului energetic al Uniunii Europene și trebuie să stabilim un uh, cadru de reglementare clar, unic, cu o finanțare adecvată, folosind toate cunoștințele de care dispunem Uh, la nivelul uh, OAMI și EFSA. Este un uh, aviz care vrea să instituie o sursă alternativă de energie. Portugal Mulțumesc. Raportoarea vine din Portugalia și este îmbrăcată special Uh, și nu voi face decât să profit de oportunitate pentru a o felicita. Este primul campionat european uh, câștigat de Portugalia și asta și jucând fără Ronaldo, cine ar fi crezut. Deci felicitări! Urmează acum Jackie Foster. Yes. Otherwise I wouldn't have done it. Yes, congratulations. Da, felicitări. Okay, uh, a moment, please. Christine Revodalon dallon is next. Oh, no, me, no. All right. Oui, euh, uh... Christine Revo. Tereza nu a putut să vină și um, m-a rugat să o scuzați. Uh, vreau să uh, felicit pentru meciul frumos uh, pe care l-a făcut uh, Portugalia ieri. Sigur, am susținut Franța până la sfârșit, dar trebuie felicitată această echipă minunată. Uh, Tereza vrea să-i mulțumească Claudiei pentru ceea ce a făcut până acum și pentru compromisurile realizate. Uh, textele face referire amplă la energiile uh, Uh, regenerabile și la reducerea emisiilor de carbon. De asemenea, provocările viitorului, necesitatea de a construi o uniune energetică solidă și uh, să se utilizeze durabil uh, gazul natural lichefiat. Uh, în textul final s-a ținut cont de sugestii și anume să dăm dovadă de uh, prudență pentru dezvoltarea infrastructurilor și să ne asigurăm că construcția noilor infrastructuri este pe măsura cererii europene de gaz să asigurăm uh, utilizarea eficientă a terminalelor și infrastructurilor de GNL existente. Pentru a încheia, grupul nostru consideră că este esențial să reamintim Comisiei apelurile făcute în mod repetat uh, de Parlamentul European în legătură cu obiectivele climatice pentru 2030. Tereza îi mulțumește Claudiei pentru textul final. Vă mulțumesc pentru atenție. Danke sehr, jetzt Jackie Foster. Mulțumesc, acum uh, Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoarei. Compromisul 1 toată lumea este de acord uh, cu ceea ce trebuie să facem uh, pe viitor în legătură cu uh, combustibili alternativi și GNL-ul este ok. Putem să folosim combustibili mai curați și trebuie să o facem. Cred că avem o preocupare legată de unele dintre compromisuri. Unul merge dincolo de ceea ce se prevede în directiva privind combustibilii alternativi. Și asta ne îngrijorează, pentru că avem deja o directivă privind combustibilii alternativi. Dacă ne plasăm uh, în această poziție, uh, mergem dincolo de ceea ce s-a stabilit, cred că nu este bine. Cred că trebuie să uh, să stabilim și numărul punctelor de realimentare. Uh, uh, nu trebuie să fim nici prea uh, prescriptivi când, și să spunem statelor membre ce tipuri de combustibil să folosească. Statele membre trebuie să își stabilească cerințele, fac un efort uriaș în acest sens. Și, sigur, piața va dicta ce se va întâmpla. Uh, trebuie să avem și soluții care să fie durabile din punct de vedere al mediului, trebuie să avem niște uh, criterii, soluții care să fie impuse de uh, piață în compromisul A. Însă, în general, Comisia ITRE și perspectiva Comisiei ITRE este bună și cred că putem să ajung, ajungem la o concluzie comună. Mulțumesc raportoare. Iudorados. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U pogledu osnov... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește obiectivul strategiei pentru GNL, putem spune că obiectivul este foarte clar și poate fi și atins. Diferitele grupuri au depus uh, diferite amendamente în ceea ce privește utilizarea GNL în sectorul transporturilor um, pe diferite teme. Este vorba de utilizarea masivă, printre altele, a GNL. Eu sprijin toate aceste posibilități, însă rămâne o chestiune deschisă, și anume care tip de gaze există Uh, gaz lichefiat, gaz sub uh, presiune produs uh, prin distilare, există și gazul VPO. Se pune întrebarea până la urmă ce ar fi cel mai bine de folosit. Apoi este vorba și de compatibilitate, dacă există noi soluții tehnologice care sunt deja gata. În orice caz, Grupul ALDE sprijină o bună parte din amendamentele depuse. Din punctul meu de vedere însă rămâne întrebarea referitoare la utilizarea masivă a GNL. Este realist sau nu? Mulțumesc, spune președintele. Keith Taylor. Well, thanks, Chair. Um, sorry, I was a little... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am fost puțin în întârziere, dar ați început și ceva mai devreme decât planificat. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru o bună cooperare la acest dosar. Câteva uh, abordări sunt foarte bune în acest raport. De exemplu, că GNL nu trebuie să uh, înlocuiască sursele regenerabile de energie. Trebuie să fie produs în mod durabil și să contribuie la obiectivul de decarbonizare a transporturilor. De asemenea, salut recunoașterea faptului că strategia GNL trebuie să fie um, în concordanță cu prioritățile uh, mai largi ale UE în ceea ce privește uh, clima și COP21. Trebuie să se pună accentul pe eficiența energetică și pe o strategie extinsă de uh, eliminarea uh, combustibililor fosili până în 2050. Totuși, trebuie spus, acest aviz vorbește în continuare de GNL într-un mod destul de entuziast ca fiind o opțiune viabilă pentru a înlocui combustibilii uh, obișnuiți. Chiar dacă GNL emite Uh, CO2 uh, și uh, inclusiv particule în suspensie. Practic, este totuși un carburant fosil și nu poate fi folosit decât ca o măsură de tranziție. Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie să fie spus într-un mod mult mai clar. De asemenea, ar trebui să se menționeze costul foarte ridicat de infrastructură și aceste costuri trebuie să fie proporționale cu beneficiile ce pot fi generate prin utilizarea GNL în sectorul transporturilor. Proiectul uh, de raport și o bună parte din uh, amendamentele de compromis au ca scop să motiveze Comisia și statele membre să investească mai, multe, mai mulți bani în infrastructură GNL. Și, sincer, mie asta mi se pare foarte îngrijorător. Aș vrea cu această ocazie să lansez un avertisment. Gazul natural nu poate să ne aducă decarbonizarea necesară în sectorul transporturilor pentru, uh, pen, și să asigure și atingerea obiectivelor UE uh, pentru 2050. Beneficiile în reducerea emisiilor sunt reduse și cred că uh, Ehm, dacă s-ar investi prea mult în GNL, s-ar ehm, redirecționa resursele de la, de la energii regenerabile. Și acest lucru nu este binevenit. Trebuie să respectăm principiul ehm, neutralității tehnologice, care pare să fi fost puțin uitat. Și trebuie să sprijinim mai multe inițiative privind energiile regenerabile, să investim resursele publice în electrificare durabilă. De asemenea, trebuie să uh, nu uităm și uh, problema metanului, um, atât de uh, strâns legată de gazele de șist. Mulțumesc raportoarei încă o dată. Mulțumesc. Danke sehr. Der nächste Mulțumesc. Dieter Liebrich Koch. Mulțumesc, mulțumesc și Claudiei pentru aceste propuneri de compromis foarte bune în care mă regăsesc. Aș vrea să mă refer doar la câteva puncte. La toate uh, la toate tipurile de energie este vorba de a asigura o utilizare uh, și un acces uh, egal tuturor. Punctele de încărcare trebuie să poată fi folosite și de vehiculele grele. Cred că la, toate, la toți combustibile alternativi trebuie să creăm stimulente, inclusiv la transportul GNL. Este interesant că există posibilitatea de a transporta GNL în mod sigur și pe cale ferată. Am avea o situație în care am avea de câștigat astfel, pentru că am transporta un uh, combustibil mai prietenos cu mediu printr-un mijloc de transport uh, mai prietenos cu mediu. Vă rog să-mi sprijiniți amendamentele în acest sens. Mulțumesc, Izabela de Monte. Grazie. Innanzitutto doppi complimenti. Mulțumesc și în primul rând felicitări raportarei atât pentru rezultatele Portugaliei la fotbal, cât și pentru rezultatul avizului pe care l-a redactat. Pentru mine e foarte important uh, un aviz de acest gen, pentru că în același timp uh, ne arată că uh, sursele regenerabile nu sunt uh, substituite, dar totuși recunoaște importanța carburanților alternativi, cum este GNL-ul. Și nu trebuie să uităm că recent, cu ocazia evaluării REFIT, în ce privește uh, substanțele nocive de pe nave și deșeurile de pe nave și unde sunt ele depozitate, rezultatele n-au fost optime. Deci în legătură cu combustibile alternative, o soluție mai durabilă, cred că e importantă. Și apoi e fundamental să existe o reîncărcare nu doar în porturi, ci și în interporturi. Dar atâta timp când nu va fi asigurată accesibilitatea, va fi dificil ca și cei care dispun de un mijloc de transport, mă rog, fie un camion sau altceva, să poată să se facă reconvertirea flotelor. Deci disponibilitatea e fundamentală. Deci e necesar și să existe un cadru financiar stabil. Uh, eu am uh, participat la evenimentele TNT Days și acolo operatorii deja erau prezenți, uh, cu investiții deja efectuate și se plângea totuși de faptul că încă nu există un debușeu al investimentelor. Faptul că, într-adevăr, că nu s-a făcut și o alegere la nivel normativ. Și apoi, în ce privește amendamentele, doar, vreau să subliniez că amendamentul numărul 8 aș vrea să subliniez că nu e vorba doar de agricultură, că s-au făcut pași înainte și în transporturi, nu în ce privește reducerea emisiilor. Și apoi amendamentul 48, unde se vorbește despre uh, optimizarea uh, la nivelul transfrontalier, dar nu se vorbește nimic despre noi instalații de regazificare. Mulțumesc! Încă zi, jetzt Gesine Meissner. Așa cum Gesine mai este. Mulțumesc. Știu că avem foarte puțin timp azi. Aș dori să-i mulțumesc raportoare, raportoare rap, uh, și amendamentele de compromis mi se par foarte bune. Este după amiaza genele, discutăm și la ITRE, se discută și la ITRE și la ENVI astăzi. Um, aș vrea să spun că, așa cum a spus Keith, um, GNL nu este un panaceu, însă este un progres când vorbim despre reducerea emisiilor am văzut asta și la vasele din zona seca și care au reușit să își uh, reducă emisiile. Avem și o strategie de infrastructură pentru energiile alternative care tocmai este pe cale să fie aplicată. Bineînțeles că se poate transporta pe tren, uh, uh, pe, cale ferată, pe cale maritimă. Există și vase care transportă genele se poate folosi uh, GNL și pentru uh, vapoare, dar și pentru camioane. Avem infrastructură însă și pentru hidrogen și pentru alte tipuri de electricitate. Bineînțeles că la electricitate trebuie să vedem cum este produ- produsă, dacă a fost produsă în mod durabil sau nu. Mă gândesc la Germania, unde nu se va mai uh, uh investi în energie offshore pentru că uh, nu avem infrastructură pentru a transporta curentul uh, produs. Deci uh, trebuie ca sectorul transporturilor să uh, devină mai durabil, este important și din punct de vedere al obiectivelor COP și bineînțeles că biogazul este mai durabil. Este o energie regenerabilă prin sensul că este un deșeu, uneori chiar, Însă, cred că totuși această strategie GNL este importantă pentru Europa și este important să finanțăm măcar parțial acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristin Drăvădălân. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta vorbesc în numele meu. Dezvoltarea carburanților alternativi este fundamentală și cred că putem vorbi despre carburant alternativ și pentru gaz este esențial pentru a atinge obiectivele climatice ale Uniunii Europene. Este important ca Comisia noastră să adopte un aviz uh, ambițios pentru strategia privind genele. Mai multe puncte ar putea fi consolidate. În primul rând, mi se pare important să ne referim la biogaz și la GNL baz, uh, produs pe bază de surse regenerabile. Mi se pare că are un potențial foarte mare. Apoi, o referință clară referitoare la mizele ce țin de revizuirea directivei privind uh, energiile regenerabile și uh, calitatea carburanților. Uh, ne-ar oferi căi concrete pentru dezvoltarea biogazului și a GNL-ului. Solicit Comisiei să ne propună un obiectiv post-2020 și partea GNL pentru, până în 2030 și un obiectiv pentru reducerea intensității de carbon a carburanților folosiți în transport. De asemenea, mi se pare că ar fi util să includem o referire la posibilitatea de a pune în practică un echivalent CO2 pentru emisiile de hidrocarburi în scopul informării consumatorilor. În acest sens am depus amendamente și sper că ele se vor regăsi în amendamentele de compromis. Danke sehr. Zum Schluss habe ich mich nochmal drauf. Mulțumesc. La final m-am pus și eu pe lista vorbitorilor mai Meissner, așa e, ai dreptate, nu poate fi vorba numai de asta. Avem nevoie de toate alternativele, toate inovațiile. Însă există o alternativă care nu ne cere niciun fel de infrastructură, nu trebuie să schimbăm nimic. Funcționează, uh, funcționează și uh, motoarele când uh, Uh, în carburantul folosit de vase, care este foarte uh, periculos când îl comparăm cu motorina. Știm că uh, motorina nu este pentru nimeni soluția cheie, însă dacă comparăm carburantul pentru vapoare și motorina, vedem că există o foarte mare diferență. Practic, ce se folosește pentru nave este un, un deșeu uh, din prelucrarea petrolului. Trebuie să reușim ambele lucruri, să eliminăm și ce este periculos și să interzicem cât se poate de repede și um, cred că trebuie să uh, continuăm pe o cale și, bineînțeles, apoi să ne uităm și uh, la alternative. Cu aceasta dau cuvântul Comisiei Antonio Tricas de la DigiMove. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportor pentru amendamentele de compromis. Comisia este de acord cu aceste amendamente. Suntem de acord Suntem de acord și cu o bună parte a amendamentelor. Considerăm că GNL este important pentru uh, a diversifica carburanții din transport, mai ales în domeniul maritim. Utilizarea gazului natural lichefiat are avantaje semnificative în reducerea emisiilor, mai ales când GNL este amestecat cu biometan sau cu gaz sintetic uh, din surse regenerabile în tehnologii uh, power to gas. Asemenea, considerăm că GNL are avantaje în reducerea emisiilor poluante, noxe, particule în, sus, în suspensie și așa mai departe. Aceste avantaje aceste avantaje sunt foarte importante în noxe, uh, uh, în uh, domeniul substanțelor polante. 25% la noxe, o bună parte la sulf și la particule în suspensie. Lucrăm acum la comisie la implementarea directivei Statele membre trebuie să-și depună acum cadrele naționale de politici până la finalul acestui an. Lucrăm la crearea unui standard de interoperabilitate și, în plus, Agenția Europeană uh, pentru Securitate Maritimă, EMSA, lucrează la documente pentru formare, pentru siguranță și, de asemenea, avem un program uh, CEF prin care sprijinim uh, infrastructura pentru GNL și pentru transportul rutier și maritim. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei campion, uh, campion european, doamna raportor. Muito obrigada, até por todos os cumprimentos à, à seleção. Mulțumesc pentru felicitările adresate, mai ales echipei de fotbal portugheze. Ronaldo nu a fost pe teren, dar se pare că și uh, din afara terenului a reușit să ne susțină suficient încât să obținem o uh, victorie. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la um, lucrările la acest aviz. Voi ține cont uh, de părerile lor. Cred că poziția noastră se bucură de un uh, consens. Există o strategie uh, pentru a diversifica sursele uh, de carburanți. Ce ați spus, tot ce ați spus va fi luat în considerare. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuții. Mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului care ne-a ajutat foarte mult în redactarea acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este joi 1 septembrie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cerințele tehnice pentru navele de navigație inter interioară. Îi dau cuvântul raportorului Ivo Belet. President, uh, thanks very much, uh, Michael. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, frumos, Mike. Mihail, nu trebuie să vă explic despre ce e vorba, nu avem nici mult timp la dispoziție, deci voi fi foarte succint. Însă, se explică totul la punctul 9, la expunerea de motive. E acolo un bun rezumat al muncii noastre din ultimul an în ce privește armonizarea standardelor tehnice uh, pentru navigația, căile de navigație interioară. Am început cu Corin Wolfman Cole acum 2 ani de zile, un raport în prima lectură, apoi uh, am crezut că e ușor și că putem încheia lucrurile în câteva luni, dar apoi am intrat în, uh, nu bătălia interinstituțională, însă totuși uh, uh, relații mai complicate cu Consiliul. A fost nevoie de mult timp și multe reuniuni informale ca să obținem până, până, până la urmă acest rezultat satisfăcător, cred eu, cu negocieri sub egida președințiilor neerlandeze și luxemburgheze și am cooperat foarte bine, mai ales cu președinția neerlandeză. Le mulțumim frumos a fost până la urmă un rezultat de succes în urma negocierilor. Cel mai important punct, dacă e să fac un rezumat, uh, e aspectul actelor delegate. Știți că acest uh, dosar a devenit un test E primul test uh, pentru acordul interinstituțional uh, nou-nouț acum câteva luni cu Consiliul și Comisia și iată, e primul test la care este supus acest acord. Și uh, acum un an de zile Consiliul a propus ca Parlamentului să introducă folosească ceea ce ei numesc o referire dinamică la ultima versiune a standardelor tehnice. Parlamentul nu prea și-a dorit să o ia pe acea cale, pentru că asta ar fi însemnat că Parlamentul nu ar fi dispus de un control uh, într-adevăr uh, control asupra viitorilor sau ulterioarelor standarde, de aceea noi am uh, formulat o propunere alternativă. Consiliul a propus de asemenea să adauge o clauză de salvgardare pentru acea situație în care, în absența unui standard, s-ar, pune, s-ar supune riscului uh, uh, siguranța navigației, apoi și standardele de mediu, de mediu și la prima vedere s-a părut că e o propunere, că o propunere de calitate, însă problema era că Parlamentul nu ar fi putut invoca respectiva clauză de salvgardare. Uh, deci am fi fost lăsați pe din afara procesului de luare a deciziilor, de aceea nu am acceptat nici propunerea respectivă. De aceea, până la urmă, am uh, negociat o altă poziție și am găsit până la urmă soluția de a rămâne în actele delegate. Și sunt convins, dragi colegi, că odată cu acest rezultat al uh, dialogului tripartit, asta însemnând că standardele, așa numite standarde CESNI vor fi și puse în aplicare și că orice uh, viitoare schimbare a acestor standarde va fi efectuată numai și numai prin acte delegate, deci cu deplină implica, implicarea Parlamentului, cred că am convenit trei chestiuni importante. În primul rând că putem garanta că acele standarde armonizate ceea ce constituie și principal obiectiv al uh, aceste modificări legislative, așadar aceste standarde armonizate vor fi lăsate pe din afară pentru uh, căile navigabile interne în toate statele membre în al doilea rând, că vom evita orice fel de povară administrativă care nu e neapărat necesară, care a fost una din îngrijorările exprimate de sector. Nu ne supraîncărcați cu birocrație, ne-au spus ei, deci credem că e un compromis foarte bun și astfel evităm orice fel de povară necesară și, după cum am spus, salvgardăm toate competențele, în al treilea rând, competența de plină, de fapt, a Parlamentului European. De aceea, aș invita membrii Comisiei Trans să susțină uh, concluziile uh, Consiliului și vă invităm să susțineți și uh, proiectul de recomandare pentru cea a doua lectură și, dragă Mihail, stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați jucat un rol important și chiar esențial în acest proces. Sincer vă mulțumesc, mulțumesc sigur și coordonatorilor, colegilor raportori din umbră, și cred că pot să mulțumesc și secretariatului Tran, mai ales uh, lui Dominic. I'm sorry. <laughs> Sorry, I saw you at the back before. Dominic, thanks very much. Dominic, mulțumesc pentru muncă extraordinară, apoi serviciul juridic al Parlamentului merită mulțumiri, ne-a ajutat foarte mult, mulțumesc consilierilor tuturor grupurilor politice, Comisiei Europene și președinției neerlandeze pentru o treabă extraordinară. Mulțumesc! Ich möchte mich auch nochmal recht herzlich bedanken für dich. Mulțumesc! Aș vrea să-ți mulțumesc și eu um, ție ca raportor, pentru că și fără tine lucrurile n-ar fi mers. Uh, deloc. Am cooperat foarte bine și am reușit uh, să ne impunem mai ales la actele delegate. A fost o cooperare foarte bună, cu un rezultat bun. Inițial nu era prevăzută o discuție, dar dacă cineva vrea neapărat să intervină, o poate face. Keith Taylor. Say thank you to the rapporteur for his excellent work. Vreau doar să-i mulțumesc raportorului pentru ce a făcut pe acest dosar, eforturile sale, mai ales de a salvgarda drepturile Parlamentului European, uh, drepturile sale de co legiuitor. Și ne mulțumește acordul la care s-a ajuns și nu dorim să uh, depunem niciun fel de amendament. Mulțumesc! să <laughs> Și bineînțeles, Ghezine trebuie să spună ceva. Da, și eu uh, doresc să susțin uh, cele spuse de Keith. A fost dificil și a fost important să ne asigurăm că nu renunțăm la drepturile noastre. Deci și a funcționat foarte bine am uh, fost uh, uniți, uh, am avut de a face cu, am acționat cu multă diplomație și președinția neerlandeză ne-a sprijinit și ne bucurăm că lucrurile au ieșit așa cum au ieșit. Minunat, spune președintele, suntem cu toții mulțumiți. Aș dori însă să vă spun următorul lucru pentru că este obligația mea. Termenul pentru amendamente este 14 iulie, o dată istorică, la ora 12. Însă termenul pentru amendamente este numai formal, trebuie să vi-l uh, anunț. Rezultatul trialogului a fost deja uh, confirmat pe 7 aprilie. Pot însă să fie depuse teoretic amendamente în a doua lectură de către membrii comisiei, însă ar eșua compromisul dacă s-ar depune numai un singur, dacă s-ar adopta un singur amendament uh, depus. Deci, puteți depune amendamente, dar trebuie să cunoașteți consecințele. Eu am, informit, am informat, mă scuzați, Consiliul asupra votului nostru. Nu, informație. Deci asta trebuia să vă spun pentru informare. Bineînțeles, există dreptul, dar sperăm că nu va veni niciun amendament. În regulă. Cu acesta am putea trece la uh, accesul la, la piață pentru uh, în domeniul maritim. Îl văd, uh, nu-l văzusem inițial pe Knut Fleckenstein, dar iată-l, este aici. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank. Ich will nur kurz ein paar Punkte. Mulțumesc. Câteva puncte pe scurt. După patru runde de negocieri, pe 20 iunie am ajuns la un acord cu președinția uh, neerlandeză. Rezultatul pentru Parlament este destul de satisfăcător nu primești niciodată tot ce vrei, dar de data asta am primit destul de mult. Tocmai de aceea, raportorii din umbră de la ECR, PPE, ALDE, GUE și nu știu exact pentru că reprezentantul verzilor n-a putut în, uh, să vină la reuniune în ziua respectivă, Ehm, dar cred că și-au mai îndulcit și ei puțin ehm, poziția. Deci ehm, am schimbat și titlul, am eliminat liberalizarea, este vorba de organizarea porturilor. Am avut trei puncte importante pentru lucrători și anume drept, greva să nu justifice măsuri extraordinare, Um, când uh, se oprește activitatea, trebuie respectate prevederile directive. Este ceva puțin mai mult decât la pachetul feroviar și uh, formarea pe care doreați să o eliminăm din articole, pe care, care se dorea eliminată, a rămas totuși într-un um, articol. Navigatorii sunt uh, excluși la capitolul 2. Au fost două probleme naționale, și anume Uh, pavilioanele, pavilionul uh, francez, uh, francezii aveau o problemă pentru că nu doreau prețuri de dumping um, care să distrugă prin uh, prestatori de servicii din afară, uh, să distrugă portul, uh, serviciile lor portoare. Am ajuns la un compromis, autoritățile franceze sunt mulțumite. N-am spus că trebuie să aibă pavilionul țării respective, pentru că nu funcționează așa pe piața internă lucrurile, ci că trebuie respectate legislațiile locale de către toată lumea și de asta ține și legislația socială de, și de muncă și parțială și uh, contractele colective de muncă. Încă un punct la, cu care nu putem fi de acord, problema autonomiei porturilor. Știm că colegii spanioli și guvernul spaniol mai ales au o problemă aici, pentru că o parte din aceste taxe portoare vor să, vor să fie stabilite direct de la Madrid, la final am ajuns la un compromis cu care am fost de acord, dar care mi se părea că nu este foarte bun, care va permite tocmai acest lucru. Uh, guvernul francez și cel italian uh, au sprijinit însă această inițiativă. După vacanța de vară mai trebuie făcută uh, Uh, o revizuire lingvistică și să se adapteze considerentele uh, la uh, text și mai rămâne încă ceva până la vot și anume nu vrem să votăm înainte propunerii de G concurență privind derogările în bloc va fi greu să adoptăm acest document înainte de asta. Există o scrisoare comună a, minist- a domnului ministru de transport uh, neerlandeză din partea mea și a comisarei pentru concurență, în care sunt uh, menționate 3-4 punct, 3, puncte despre care considerăm că vor ar trebui și ar putea să fie modificate. Însă ne dăm seama că nu suntem uh, partenerii de negociere al Comisiei. Nu putem, pe de-o parte, să adoptăm reglementare și, pe de altă parte, să o distrugem prin uh, acte unilaterale ale Comisiei, dar cred că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să îi mulțumesc și eu raportorului și tuturor celor care au uh, participat la acest dosar. Procedura este în curs, cu aceasta reuniunea noastră de astăzi se încheie. Vom continua cu ușile închise. Dar dacă Ghezine mai dorește să spună ceva, are cuvântul. Da. Pach- ultimele două pachete portoare au eșuat. Și aș dori să-i mulțumesc raportorului Knut Fleckenstein. Uh, a făcut o, o, o treabă foarte bună. Nimeni nu a obținut 100% din ce dorea Uh, însă el a obținut multe lucruri, a fost foarte încăp- încăpățânat, dar în același timp a dat dovadă de uh, disponibilitate de uh, compromis. Avem transparență, criterii egale, aceleași reguli de joc, mi se pare foarte bine. Asta vreau să spun. Până acum n-a funcționat, dar iată, de data asta raportorul a reușit. Mi se pare admirabil. Mulțumesc, spune președintele. Uh, sunt de acord cu aceste mulțumiri uh, exprimate. Felicitări. Kurze Unterbrechung und dann geht's in Kamera weiter. pauză scurtă și